ministrul agriculturii în Letonia, dar care deține și portofoliu pentru pescuit și de deci este reprezentantul președinției letone, de aceea vă urez, îi urez și numele noastră al tuturor bun venit în numele Comisiei de Pescuit. Uh, eh, el lui dire că nous comptons évidemment beaucoup sur... Și vreau să vă spun că noi ne vizim pe președinția letonă în dosarele pe care le avem în Comisia noastră. Uh, tout à l'heure, nous aurons un échange de vue avec... Uh... Am avut un uh, schimb de opinii. Sunt foarte încântat, este mare onoare în numele colegilor să vă urez bun venit în cadrul Comisiei de Pescuit. Aș fi vrut să vă interpelez în legătură cu mai multe dosare, dar oricum colegii europarlamentari doresc să vă pun întrebări în legătură cu prioritățile președinției dumneavoastră și cu problemele de actualitate în materie de pescuit. Alors qu'une nouvelle commission est en place et que son programme de travail a été adopté. Alors... Și mai ales că programul a fost adoptat. Așadar, eu am văzut inițial să mă refer la un dosar uh, important pentru noi, o reacție a Consiliului referitor la o hotărâre a Curții de Justiție. În orice caz, vom avea ocazia, cum spuneam, să discutăm acest dosar important pentru noi și am și făcut referire la el ceva mai devreme, deci uh, putem eventual să amânăm într-o altă ocazie, dar, domnule ministru, um, haideți să vă dau cuvântul și să ne spuneți dumneavoastră care sunt prioritățile președinției letone, multe la număr, fără dubiu, și oricum o să facem tot ce putem ca să uh, dăm o mână de ajutor președinției letone pe durata mandatului de șase luni. Domnule ministru, nu mai zăbovim, mai răspund. kungs par doto iespēju izpildīt. Mulțumesc, domnule Cadec. Mă bucur că am ocazia să vă vorbesc și dumneavoastră și membrilor Comisiei de Pescuit în legătură cu prioritățile noastre. Domnule președinte, distinși uh, membrii, mă bucur și sunt deosebit de onorat să mă aflu aici, la Bruxelles, ca să vă pot prezenta și în același timp să discut cu dumneavoastră prioritățile președinției letone în materie de pescuit. Este pentru prima dată când Letonia deține președinția și de aceea suntem hotărâți să muncim din greu și să facem tot ce ne stă în putință. Și considerăm că o bună cooperare cu Parlamentul European este o condiție esențială pentru o președinție reușită și de aceea vă asigur că ne interesează în mod deosebit să avem o relație de bună cooperare. Președinția letonă va fi una pragmatică și constructivă, cunoaștem situația la fața locului și cunoaștem și care sunt problemele ce se cer a fi rezolvate. Suntem dispuși să muncim din greu și să realizăm și să găsim soluții. Jūs jau noteikti esat dzirdējuši, ka Latvijas... Mă gândesc că știți că președinția Letona are trei priorități. Digitāla Europa, un iesaistīta Europa. Mēs vēl... Europa competitivă și Europa angajată. Ne dorim ca Europa să fie mai competitivă. Mēs vēlamies, lai Europa ir vairāk iesaistīta. Și ne dorim ca Europa să fie mai angajată pe plan mondial. Astăzi aș dori să mă concentrez pe competitivitatea acestui domeniu al pescuitului și competitivitatea Uniunii Europene în materie de pescuit se poate realiza printr-o gestiune durabilă a stocurilor de pești existente și în același timp prin asigurarea unui bun echilibru cu interesele noastre economice și trăim vremuri când um, interesele economice și de mediu nu prea se potrivesc, motiv pentru care trebuie să facem eforturi suplimentare ca să Să ne asigurăm că, benefici, că pescuitul nostru este o activitate competitivă și că trebuie să asigurăm durabilitate pentru industria alimentară, pentru agricultură, pentru silvicultură și să creăm uh, posibilitatea unor locuri de muncă în acest domeniu. În acest moment, uh, pescuitul european se confruntă cu mai multe probleme. Politica de pescuit, proaspăt reformată, tocmai ce a intrat în vigoare și se concentrează pe ecosisteme și acest lucru permite durabilitatea pescuitului și a stocurilor de pescuit, însă recenta criză economică ne-a ă, învățat, ne-a arătat cum să ne concentrăm pe productivitate în acest domeniu pentru a îmbunătăți metodele de producție și pentru a crea noi locuri de muncă extrem necesare în zonele rurale, iar negocierile pe marginea acordurilor de pescuit și combaterea pescuitului INN, discuțiile cu Rusia și cu Statele Unite pentru acordul de cooperare și liber schimb, toate acestea au uh, au adus în prim plan chestiuni cum ar fi cooperarea internațională și piețele internaționale. În această situație mai degrabă complexă, se împletesc aspectele economice și cele politice și atât Consiliul cât și Parlamentul au o agendă foarte încărcată. Risinot mums visiem būtiskus jautājumus. Katrā ziņā nu savas un sau hop. Cred că împreună vom putea ajunge la un acord uh, util și în numele colegilor mei și al meu personal. Ținem deputati. Pārējot pie jau konkrētākiem but. Aș dori să vă informez că suntem dispuși să cooperăm și acum aș vrea să mă refer la mai multe chestiuni specifice care sunt în discuție. Regulul par pilnīgas izkraušanas pienākuma Aș vrea să vă spun că cea mai importantă chestiune o reprezintă propunerea de regulament referitor la interdicția aruncărilor în mare, în conformitate cu noua politică de pescuit revizuită și uh, se impune să ajungem la un acord uh, și asta cât mai repede cu putință. Și una dintre principalele priorități ale președinției letone reprezintă acordul cu Parlamentul European în domeniul pescuitului, iar politica comună de pescuit pe care am revizuit-o, în acest proces de revizuire am convenit o abordare care să asigure durabilitatea stocurilor de pești și obligația de debarcare. Și se impune să revizuim uh, și regulamentele în materie, iar până în acest moment nu am ținut de uh, această promisiune, n-am adoptat niciun regulament de pescuit care să fie inteligibile și utile pe înțelesul uh, oamenilor care lucrează în domeniu. Cred că sunteți de acord că situația actuală în niciun caz nu lesnește înțelegerea demersurilor pe care le fac instituțiile UE și nici nu contribuie la o relație de încredere față de politicile Uniunii Europene, iar propunerea aceasta referitoare la interdicția aruncărilor în mare, așa numitul regulament Omnibus, uh, e o propunere care datează din 2004 și în 2014 a făcut eforturi mari în Consiliu, s-a ocupat de aspectele tehnice și juridice care se cerau a fi rezolvate pentru a evita introduce această interdicție a aruncărilor în mare și am uh, lansat discuția tripartită de-abia la sfârșitul anului 2014, numai că, din păcate, nu s-a ajuns la niciun acord. Așa că Regulamentul care a intrat în vigoare în luna ianuarie acestui an și care prevede interdicția aruncărilor în mare în Marea Baltică, ele nu sunt pe înțelesul pescarilor și nici al autorităților din acest domeniu. De aceea este important să ne asigurăm că aceste reguli sunt valabile pentru toate categoriile de exploatări piscicole și pentru toate apele. Și de aceea e nevoie de un regulament uniform și încă o dată vreau să insist că e musai să se adopte acest regulament și asta cât mai repede cu putință. Ca să reușim acest lucru, aș vrea să vă comunic disponibilitatea noastră de a conlucra în mod activ pe marginea acestei propuneri în vederea ajungerii la un acord. Vă pot uh, garanta că atât Consiliul cât și Comisia vor acorda o mare atenție în cursul acestui an transpunerii în practică a interdicției, dar un care în mare și, dacă e cazul, vom rezolva cât de repede cu putință toate chestiunile juridice și tehnice care țin de transpunerea în practică a acestor uh, dispoziții. Considerăm că printr-o bună cooperare vom reuși să ajungem la un acord politic în viitorul cât mai apropiat pentru a da dovadă, pentru a demonstra încă o dată angajamentul Parlamentului de a lucra în acest domeniu. Și acum am trecut la... Ir bijis daudz nopietnu un sarežģītu. Și acum un nou lucru foarte important, anume Parlamentul și Consiliul au purtat discuții foarte importante înainte de a conveni randamentul maxim durabil uh, și rolul pe care îl joacă planurile multianuale în acest sens. Și din acest punct de vedere, acordul politic uh, la care s-a ajuns în cadrul reformei politice comune de pescuit prevede anumite termene foarte stricte de punere în practică și este imperativ necesar să acționăm de îndată. Deja s-au făcut multe lucruri bune și ar trebui să menționăm aici rezultatul grupului special în acest sens în legătură cu gestionarea stocurilor de pește, care um, este rezultatul eforturilor unui grup interinstituțional și în același timp este vorba și de dezvoltarea și conceperea mai degrabă a unei abordări regionale care ne permite să ne concentrăm pe modificările înregistrate de stocurile de uh, pescuit. Iar președinția letonă uh, apreciază contribuțiile instituțiilor Uniunii Europene în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește planul multianual pentru stocurile de cod, fering și șprot din Marea Baltică, și uh, această temă a făcut obiectul unei discuții în cadrul comisiei, mai ales în planul multianual de pescuit, motiv pentru care această prevedere, de dezbatere va atrage atenția tuturor uh, instituțiilor naționale și internaționale, precum ONG-urile și nu numai. Discuțiile vor uh, arată ce atitudine au legiuitorii față de viitorul stocurilor uh, de pește, iar acordul la care se va ajunge uh, slujește drept exemplu pentru planurile ce vor fi făcute în următorii ani. De aceea, președinția letonă dorește o cooperare constructivă și este extrem de important să transmitem un semnal pozitiv uh, sectorului de pescuit în legătură cu capacitatea instituțiilor de a coopera pentru a ne recâștiga credibilitatea și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a putea identifica soluții acceptabile, eficiente și durabile. Și de aceea, problema la care m-am referit uh, reprezintă una dintre prioritățile președinției de tone. Consiliul deja lucrează la o propunere tehnică și ne propunem să o prezentăm în fața ministrilor săptămâna trecută și am aflat că în Comisia de Pescuit se intenționează lansarea unei discuții și asta de îndată și de asemenea că sunteți dispuși să conlucrați cu Consiliul pentru a ajunge la un rezultat bun uh, pe binele resurselor, uh, dar și a celor care le exploatează. Și în numele președinției letone Doresc să vă reamintesc că putem face tot ce, vă face tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la un acord cu Consiliul și pentru a lansa o discuție tripartită cu Parlamentul European și asta de îndată. o dimensiu. Latvijas prezidentūra aktīvi da. Și acum m-aș concentra pe dimensiunea externă. Președinția letonă va participa la pregătirea negocierilor în legătură cu acordul de parteneriat uh, pentru un pescuit durabil cu țările terțe și în același timp vom reprezenta Uniunea Europeană în diferite reuniuni ale organismelor internaționale cu statele uh, de coastă uh, în anumite țări cu ieșire la mare, de fapt, și este foarte important să vedem cât de important este să se asigure viabilitatea flotelor de pescuit în larg. Iar negocierile internaționale sunt foarte importante pentru a putea asigura o utilizare cât mai corectă a resurselor halieutice în afara apelor comunitare. Președinția letonă este pe deplin conștientă de consecințele foarte grave generate de expirarea protocolului cu privire la accesul flotei comunitare în apele teritoriale Mauritaniei în data 15 decembrie 2014. De aceea, este extrem de important uh, ca în procesul de negociere cu țările terțe să se ajungă la condiții favorabile care să prevadă avantaje maxime pentru flotele, pentru pescadoarele comunitare. Și de aceea este foarte important să ținem cont de exploatarea durabilă a resurselor de pești și e nevoie de investiții uh, foarte solide Uh, din resurse comunitare pentru a sprijini comunitățile locale și pentru a îmbunătăți infrastructura și, de asemenea, trebuie să ne conformăm principiilor democratice din țările respective. În prima jumătate a lui 2015 uh, anticipăm negocieri cu Mauritania, Kiribati, insulele Seychelles și alte țări. Și eu unul sunt hotărât să mă ocup de aceste probleme cu seriozitate și, în afară de cele trei priorități deja menționate, vă asigur că președinția letonă e pe deplin conștientă de cât de importante sunt și o serie de alte chestiuni. Sagatavotie tehniskie pasākumi. Vidus... În prezent, uh, diferite măsuri tehnice cu privire la exploatarea resurselor de pește din Mediterane Mediteraneană sunt discutate, în discuție <clears throat> și se speră să se ajungă la un acord rapid. În contextul uh, utilizării durabile a resurselor, este important să se menționeze regulamentele uh, aferente cu privire la domeniul uh, piscicol. Președinția letonă este disponibilă să continue um, activitatea președințiilor anterioare, având în vedere prioritățile din domeniu și situația actuală. Este o situație dinamică care necesită o reacție rapidă. În concluzie, aș dori să mulțumesc deputaților, membrilor Parlamentului European pentru disponibilitatea lor uh, la colaborare. Sper că această atmosferă ne va permite să continuăm uh, proiectele care sunt în derulare sper că uh, în acest semestru vom reuși să refacem încrederea uh, industriei uh, în procesul decizional la nivelul european și să atingem toate țelurile, toate obiectivele politicii de pescuit pentru anul 2020. Sper să avem un mandat constructiv și încununat de succes al președinției letone. Sper o colaborare bună între uh, Consiliu și uh, Parlament și Comisie cu privire la toate aceste domenii. Aștept cu nerăbdare um, să ascult um, părerile dumneavoastră cu privire la prioritățile mandatului nostru și aștept uh, întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru aceste vorbe atât de pline, de, care respiră atâta voință de reușită. Așadar, înainte de toate, pentru că ați vorbit dumneavoastră și asta înainte să dau cuvântul colegilor coordonatori și deputați, dumneavoastră vorbeați de debarcare și obligația de debarcare. Să știți, domnule ministru, că și noi ne dorim să încheiem cât mai repede cu putință aceste negocieri, dar nu cu orice preț. V-am mai spus și de dimineață, Parlamentul este dispus să facă progrese majore și v-am transmis acest lucru chiar de dimineață și nu mă îndoiesc că și Consiliul va accepta propunerea noastră și că acest acord uh, va fi atribuit, să spunem așa, Letoniei și Parlamentului, fără îndoială se va întâmpla acest lucru, sper însă că propunerile primite în cursul dimineții vor fi pe placul Consiliului și acum o să dau cuvântul colegilor mei, mai întâi începem cu coordonatorii, Gabriel Mato.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 se hace el tratado y muchas veces por parte ni del Consejo ni de la Comisión se entiende así. Y luego lo veremos en algún asunto en concreto. Yo comparto la... la... Eu împărtășesc filozofia menționată astăzi. Aș dori să mă refer la una dintre chestiunile menționate. În primul rând, uh, obligațiile despre care ați vorbit, regulamentul menționat, sperați uh, să se ajungă la un acord. Suntem de părere că nu se poate ajunge din cauza unor neînțelegeri la acest acord. Poate că uh, anumite părți trebuie să dea dovadă de flexibilitate, dar eu cred că pozițiile sunt uh, mult mai apropiate decât la primul dialog tripartit. tripartit. Și sunt de acord cu ideea că um, uh, raportorii uh, care lucrează pe acest dosar uh, sunt negociatori foarte buni și că se vor strădui să se ajungă uh, la un acord. Sper uh, să existe o uh, securitate um, legală, juridică, care să li se ofere um, pescarilor, mai ales în relație cu mai multe specii de pești. Mai sunt și alte chestiuni care pot fi rezolvate în mandatul dumneavoastră, de exemplu pescuitul în Marea Mediterană. Cred că și acest proiect poate fi încheiat fără niciun fel de probleme. Mai sunt problemele legate de secile în derivă, de exemplu? Inutil. eu pot puedo decir muchos más eh, adjetivos y todos negativos. Afirmațiile au fost extrem de negative vis a -vis de propunerea comisiei. I-am comunicat acest lucru comisarului la momentul oportun, dar sper să mă pot baza și pe ajutorul hotărât al Consiliului pentru ca anumite pescării, fie că e vorba de pescuitul uh, de set când derivă în Spania, dar și alte tipuri de pescuit, care nu neapărat se regăsesc în Spania, să nu fie puse toate în aceeași oală, pentru că sunt uh, tipuri de pescuit uh, diferit care respectă mediul înconjurător. Apele de profunzime, cred că este foarte important să țineți cont aici de poziția Parlamentului. În ceea ce privește vectorul extern, cred că este important ca pentru flota europeană să se dobândească beneficiul maxim. E clar. Aici Mauritania joacă un rol esențial. Trebuie să rezolvăm uh, problema legată de acest acord. Este o oportunitate esențială. Iată de ce trebuie să-i dăm o soluție mai bună decât cea de care dispunem. Încă două cuvinte. Doream să vă rog, în ceea ce privește planurile multianuale, să se țină cont de cele afirmate de Curtea Europeană de Justiție vis-a-vis -vis de Venezuela. Este clar că trebuie să ținem cont de prerogativele Parlamentului European. Astăzi, mulțumesc! Merci, merci, uh, Gabriel. Mulțumesc, Gabriel. Da, așa e, am depășit. Am înțeles. Stai liniștit, Peter, stai liniștit, stai liniștit. Nu, nu te stresa. Uite, tocmai ți-am să-ți dau cuvântul. Peter Van Dalen din partea ECR. Eh, domnule președinte, bun venit, domnule ministru. Am două întrebări concrete și nu am nevoie de prea mult timp. Primul aspect, de la 1 ianuarie există această obligație de debarcare. Este în vigoare. Știm că negocierile cu privire la proiectul Omnibus uh, sunt în derulare Situația nu este destul de clară, însă din punct de vedere juridic este o situație clară, mai ales pentru pescari. Um, Europa, sau în domeniu, mai ales în domeniul pescarilor, Europa are probleme mari. De aceea grupul meu a avertizat întotdeauna că se va putea ajunge într-o astfel de situație imposibilă. Și nu este normal ca pre, uh, pescarii să plătească prețul eșecului nostru. În Olanda, de exemplu, s-a spus foarte clar că această situație nu poate fi susținută pe termen lung. De aceea ă, trebuie știut că există sisteme și reguli contradictorii și atâta timp cât ele vor exista vor apărea și probleme. Cu privire la domeniul piscicol, ă, le veți explica colegilor că nu se poate susține astfel de situație contradictorie? Toți trebuie să recunoască că nu vom putea aplica regulile atâta timp cât nu este situație lămurită. Întrebarea este când va intra în vigoare proiectul Omnibus, poate de la 1 mai? A doua întrebare, după Letonia, Luxemburg va prelua președinția și apoi Olanda, iar în aceste mandate se vor continua aceste negocieri complicate. Deci va trebui să lucrați și cu Olanda. Cum veți, eh, cum vă veți asigura că nu vor apărea aceleași probleme? Mulțumesc, Peter, ai vorbit foarte scurt. Colegul Finch, mulțumesc, domnule ministru. Ați vorbit despre mai multe obiective legate de creșterea economică și apoi v-ați referit la durabilitate. Pot spune că cred că aveți dreptate că când spuneți că prosperitatea trebuie să fie un eh, scop pentru că este un dezastru în zona euro în prezent. Vreau să vă spun că noi uh, nu putem uh, să susținem toate aceste situații uh, dezastroase care decurg din politica comună de pescuit. Mulțumesc, domnule Finci. Că aș vrea să mai dau cuvântul unui coleg, după care o să las domnul ministru deja să răspunde la aceste prime întrebări. Domnul Sărau, cred că vrea să întrebă. Eh, știți, signor ministru Duclavs, Domnule ministru Duclavs, este o bucurie pentru noi să vă ascultăm. Vrem să vă dorim mult succes pentru lunile ce vor urma, lunile în care veți răspunde de domeniul pescuitului. Vreau să menționez o chestiune, și anume proiectul de regulament care stabilește condițiile pescuitului în uh, Atlanticul de Nord-Est. Este o inițiativă foarte bună a Comisiei Europene și cred că va fi o prioritate. Este un, o propunere din 2012, au existat discuții în Parlament, însă Consiliul uh, a întârziat să înainteze în acest dosar. Eu am fost ales uh, deputat, provin din uh, insula Azore, se vorba despre un arhipelag. Acolo e vorba de 600 de insule diferite, unele um, în acea zonă, deci um, în, în uh, Atlantic. Politica de pescuit are și o latură științifică, de care mă ocup și eu și eu cred că în acel domeniu s-au înregistrat progrese incomensurabile. Dacă se încearcă să se depășească ultima uh, barieră, um, și anume zonele adânci din Atlantic, uh, rămâne de văzut. Am încercat, începând cu 2004, să discutăm problema diferitelor tipuri de năvod. Portugalia a extins uh, interdicția cu privire la platforma de containere. În Madeira um, ne-am concentrat asupra peștelui spadă și am rugat uh, să se introducă um, măsuri de protecție a acestei specii de pește, a peștelui spadă, și să se interzică secile în derivă, tocmai pentru a proteja speciile amenințate din zonele adânci ale apelor Uniunii Europene. Pentru noi, în Atlantic, acesta reprezintă un aspect important pentru exploatarea ecosistemelor. Poate că peste 2 sau 5 ani va exista o altă soluție, însă acest dosar trebuie încheiat ca să aflăm cum pot fi protejate ecosistemele din zonele adânci. Care este intenția președinției letone în această chestiune și cum arată calendarul măsurilor respective? Si euh, Domnule ministru, dacă vreți deja să răspundeți la acest prim tur de întrebări, aveți cuvântul. Mhm. Paldies par jautājumiem, augsti godāti. Mulțumesc pentru întrebări. Distinși deputați, înainte de a răspunde la întrebările specifice, aș dori să mă alătur celor spuse de președintele dumneavoastră cu privire la discuțiile legate de regulamentul Omnibus. Eu cred că este esențială contribuția Parlamentului în acest dosar. Fiind uh, ministru al țării care deține președinția, nu pot doar să vă asigur că suntem uh, nu pot să vă asigur că suntem disponibili sau pregătiți pentru un răspuns exhaustiv, însă pot să vă promit că vom încerca să acționăm cât mai repede și să adoptăm acest regulament. În ceea ce privește procedurile uh, legislative, bineînțeles, uh, trebuie să acționăm în cadrul lor. Sper că ne uh, veți sprijini în aceste dosare. Vă vom ține la curent și dumneavoastră trebuie să ne țineți la curent iar președintele dumneavoastră va încerca să contribuie la o procedură cât mai rapidă. Acum, pentru a răspunde la întrebarea domnului Mato cu privire la secile în derivă, rezultatul discuțiilor din Consiliu a fost mai degrabă negativ. Uh, mă refer la interdicția cu privire la secile în derivă. Consiliul a discutat pe marginea propunerii Comisiei și nu s-a ajuns la un acord cu privire la uh, întrebarea dacă se răspunde cu adevărat la problemele actuale și dacă acea, acea propunere poate soluționa problemele. S-a spus acolo că poate este nevoie de soluții specifice. Suntem pregătiți să continuăm discuțiile pe acest dosar și asta este ceea ce vom face. Este o, prisiune, o promisiune pe care o putem uh, face. Acum, legat de Mauritania, legat de posibilitatea de a folosi uh, toate exploatările piscicole, de obicei luăm în considerare activitatea uh, consultanților noștri științifici cu privire la stocurile existente. Iar Consiliul lucrează în continuare la negocierile cu Mauritania și la acordul de pescuit cu această țară suntem uh, pregătiți să continuăm și să um, conducem aceste negocieri. Vă pot promite acest lucru. Uh, ceea ce m-a întrebat domnul Santo legat de pescuitul în uh, zone adânci. Suntem pregătiți să continuăm activitatea fostei președinții după cum ați menționat, aceste negocieri s-au întins pe mai mulți ani. Bineînțeles că vom petrece destul timp discutând pe acest dosar. Președinția apreciază munca depusă de Parlamentul European în acest domeniu. Suntem pregătiți să înaintăm uh, în timpul mandatului nostru și în acest domeniu. Așa este, nu-i treabă ușoară. Să știți, pentru ministrul care tocmai a preia mandatul și să nimerească săracul tocmai într-o comisie care este atât de tehnică, să știți că nu e treabă ușoară nici pentru să răspundă la toate întrebările. Deci trebuie să-i fim recunoscători pentru efortul făcut. Și acum uh, mergem mai departe, dăm cuvântul colegilor noștri, doamna Tomașici, vă rog. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, u... Domnule ministru, Când ați vorbit de activitățile pe care le mai aveți în față, cum răspundeți la ideea că există o diferență foarte mare între țările care au o tradiție foarte mare în pescuit și au ieșire la mare și alte uh, țări care nu au decât uh, nu au o tradiție atât de mare? Aș vrea să aud care este părerea dumneavoastră față de zonele exclusive economice. Cât va profita Letonia de aceste zone? Și care, uh, uh, care va fi situația colectării de uh, date? Veți fi de partea celor buni sau a celor răi? Gracias, presidente. Gracias. Vă mulțumesc, domnule. Explicaciones por la disposición a la colaboración. Eh, que ya han comentado mis compañeros. După cum v-au spus deja colegii mei, eh, dispoziția, disponibilitatea acestei comisii este clară, noi suntem întotdeauna disponibili să colaborăm. În ceea ce privește prioritățile președinției letone, aș dori să um, răspundeți la două întrebări. Uh, Dispunem de multe planuri de gestiune blocate din perioada anterioară legislativă din cauza unui conflict, din cauza unei interpretări distincte a tratatului când vine vorba de Parlament și de către Consiliu. Sentințe recente ale tribunalelor europene afirmă că Parlamentul trebuie să fie cel care adoptă aceste planuri de gestiune. Aș dori să știu în această președinție dumneavoastră ce, voți, ce veți face vis-a-vis -vis de aceste planuri. În ceea ce privește randamentul maxim durabil, unul din aspectele pe care le-ați menționat în cadrul acestei um, dezbateri este că e nevoie să se aplice la nivel regional în mod corect un acord la care sper că se va ajunge în curând. Ce veți face dumneavoastră pentru ca această regionalizare să se concretizeze și prin urmare, această inițiativă să se aplice mai ușor în uh, mediul european. Merci, coleg. Je passe la... Mulțumesc, dragi colegi. Și acum domnul Milan Mon. Gracias, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Eu apreciez importanța pe care o acordați dumneavoastră dimensiunii externe. Am citit uh, în programul dumneavoastră că acest, pe acest punct se pune mare accent și sper că uh, președinția letonă va acționa în, în consecință. În timpul președinției italiene s-a ajuns la un acord important cu Senegal. Eu, împreună cu colegii, colegii mei, uh, cred că este foarte important să puneți accentul pe acordul cu Mauritania. E uh, un acord foarte important pentru țara mea, pentru zona de unde vin eu, din Galicia, pentru insulele Canare. Să vedem dacă veți reuși să uh, încheiați acest acord. Un alt punct foarte important, știți că marea majoritate a acestei comisii este împotriva interzicerii uh, absolute a secilor în derivă. Mulți colegi și-au exprimat opinia în această privință și aș dori să fac și eu acest lucru. Cred că marea majoritate ne opunem, dar uh, și Consiliu și la Consiliu sunt multe țări care se opun. Lucru care, de pildă, pe mine mă afectează în regiunea mea, există um, o pescărie tradițională care aplică un, o metodă tradițională de pescuit și s-a văzut în acest fel afectată. Aș dori ca dumneavoastră, acum că vă aflați în fruntea Consiliului, să convingeți ca Comisia că această propunere atât de radicală, care nici măcar nu dispune de studii de impact, să fie retrasă. După cum vă spuneam, nu există studii de impact de mediu și socioeconomic. Mulțumesc, Paco. De Aguilar. Dau cuvântul colegului uh, nostru, Montero Aguilar. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să felicit Letonia pentru președinția rotativă. Vă urez toate cele bune pentru următoarele șase luni. Știu, care sunt, uh, știu că sunt numeroase provocările cu care vă confruntați. Mai multe grupuri, mai multe state membre au creat un grup operativ care a venit cu o listă de proiecte care ar putea să fie eligibile în următoarele șase luni. E vorba de rețele transeuropene de transport, uh, dar și centre de inovare și cercetare. În prezentarea dumneavoastră, vorbind despre prioritățile președinției letone, pe lângă punctele pe care le-au amintit deja colegii mei, vis-a-vis -vis de uh, pescării, cred că este important să punem accentul și pe alte chestiuni de ordin maritim, de pildă economia albastră și cât de importantă poate fi aceasta în crearea de locuri de muncă în Europa și în generarea de creștere. Vorbesc aici de modernizarea flotei noastre de pescuit, sprijinând inițiative precum acvacultură, promovarea uh, resurselor durabile de energie și concentrându-ne asupra cercetării și inovării în sectorul pescuitului. Cred că economia albastră poate duce, um, poate genera creștere semnificativă și ce importanță veți acorda dumneavoastră aceste economii albastră în planul dumneavoastră de, de investiții și dacă într-adevăr veți concentra, ce inițiative veți lua concret? Obrigada, președinte. Lidia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule ministru. Trei puncte care afectează Galicia, zona de unde vin eu. În ceea ce privește distribuirea flotei de pescuit, cred că trebuie realizat un studiu de impact asupra felului în care flotele de pescuit angajează lucrători Uh, locurile de muncă pe care le creează acest sector. Mulți oameni au uh, vorbit despre importanța interzicerii absolute a secilor în derivă. După părerea noastră, este un punct care vizează îndeaproape pescuitul. Un alt punct vizează condițiile de trai ale celor care muncesc pe mare, mai ales uh, siguranța acestora. Mulțumesc, Lidia. Dau acum cuvântul colegului nostru Alfone. Grazie, președinte. Vă mulțumesc. Două întrebări, de fapt sunt două invitații și un rapide. Unul se referă la dosarul privind apele de adâncime, dosar care a ajuns în 2012 noi în comisie și apoi din vari motive s-a blocat pe undeva și a tot trecut niște ani de atunci. Un dosar important asta pentru că garantează durabilitatea ecosistemului și ecosistemelor mari cu specii numeroase și foarte rare. De aceea vă întreb dacă doriți să vă ocupați, să readuceți la acest dosar și să îl faceți să avanseze. Mai departe, doar întrebare referitoare la set și derivă. Mulți colegi v-au invitat să trimiteți înapoi comisiei propunerea. Eu însă vă invit să uh, vă uitați peste ceea ce s-a votat ieri cu mare majoritate în Comisia de Mediu care propune alternativă. Haideți să nu respingem în totalitate propunerea Comisiei Europene pentru că există o cale de mijloc și anume să readucem la viață acest dosar a setcilor în derivă și în același timp să uh, protejăm pescuitul artizanal fără însă să pierdem din vedere că acest dosar totuși este util pentru a proteja anumite specii marine. Deci, între respingerea propunerii Comisiei și propunerea care este foarte drastică, cred că există o cale de mijloc pe care a găsit Comisia de Mediu. Sper să, vi se găsea, să, să o găsiți utilă și dumneavoastră la Consiliu. Mulțumesc! Merci, chers collègues. Uh... Mulțumesc, dragi colegi, doamna Briano. Grazie Presidente. Gra- mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului ministru Leton și eu doresc să fiu dintre cei care vă urează bun venit și spor la treabă. Asta mai ales că veniți după președinția italiană. Știm prea bine, deci, ce muncă vă așteaptă și ne așteaptă pe noi cu toții în legătură cu diferitele competențe ale organismelor internaționale uh, europene și aș fi vrut și eu instituționale. Aș fi vrut să pun mai multe întrebări, unele deja au fost adresate, de pildă, M-aș referi la relansarea dosarului privind apele de adâncime, foarte important, și dorim să înțelegem dacă există intenția și dacă da, când doriți să desăvârșiți acest dosar și cum. Și de asemenea, aș fi vrut să fac o observație pe care mai mulți colegi au făcut-o deja în intervenția dumnealor și care este cumva temelia aplicării în a noii politici de pescuit, politica europeană. Și Mă refer la respectarea unui principiu de bază și respectarea acestui principiu și la regionalizării este esențial. Și noi, din păcate, constatăm că în anumite dispoziții care emană de la Comisie sau în, um, în activitatea noastră de zi cu zi, constatăm că acest principiu nu prea se respectă cum ar trebui. Nu spun că sunt eu raportor pe acest gen derivă și că tocmai ieri s-a votat în Comisia de medii acest lucru, pentru că, printre altele, sunt membru și în Comisia Envi și urmăresc discuția acolo, ci problema ca atare a fost formulată total aiurea și uh, pentru a rezolva o problemă care ține de utilizarea ilegală, utilizarea uh, inadecvată a secelor în derivă, s-a răspuns cu o interdicție totală, ceea ce nu e în regulă. Deci formularea în sine este nefericită și nu s-a respectat deloc principiul regionalizării, pentru că, de pildă, toată uh, discuția asta cu uh, protejarea speciilor, oricum ecosistemele nu sunt la fel la nivel european, asta spunea și colegul nostru. Una este în Atlantic, alta în Mediterana și să vii acum cu așa o dispoziție universală, s-a încercat așa să se rezolve problema. Dar, având în vedere că mai ales pescuitul artizanal, micii pescari, au probleme și că întotdeauna ei fac apel să respectăm munca lor, să nu le încurcăm prea tare în viața. Dintr-un anumit punct de vedere trebuie să vedem și perspectiva durabilității, iar regionalizarea mi se pare unica soluție, să implicăm totuși pe cei care sunt direct vizați la nivel teritorial. Iartă-mă, Renata, îmi de asta, iertați-mă, colegi, însă haideți să-i dăm bătaie repede, repede cu ultimii trei oratori și mai întâi doamna extrem va da, vă rog scurt și la obiect. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fiți binevenit, domnule ministru, bine ați venit în rândul acestei comisii. Cred că suntem cu toții îngrijorați de dosarul referitor la apele de profunzime și, dacă am înțeles bine, doriți să puneți acest dosar pe ordinea de zi, încă o dată. Nu pot să sublinez unde a ajuns că e absolut nevoie ca Consiliul să adopte o poziție care să permită protejarea ecosistemelor vulnerabile aflate în profunzime și pescuitul uh, în ape de profunzime. Pe lângă toate acestea mai există câteva dosare care au cam tergiversat în ultima vreme. E vorba de raportul Levin, raportul Rosbach referitor la pescuitul în Mediterană și raportul Toma referitor la regulamentul de control. Ați putea să-mi explicați uh, cum stau lucrurile la ora actuală vis-a-vis -vis de aceste rapoarte și ce consideră necesar președinția letonă să facă în uh, această privință. Mulțumesc, dragi colegi. Dau cuvântul uh, colegului nostru, Blanco Lopez. Unde este? Acolo, da. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, luat notă de rugămintea dumneavoastră de a fi concis și doream să uh, scot în evidență două lucruri pe care deja le-am observat. În primul rând, e nevoie uh, să ținem cont de un lucru cu care ne confruntăm zi de zi în Comisia de Pescuit, și anume e nevoie să uh, lucrăm pentru a sprijini noi acorduri de pescuit care să oferă oportunități unui sector atât de important, chiar foarte important în anumite țări uh, sau zone, cum ar fi Spania și Galicia. S-a vorbit de acordul cu Mauritania, dar putem vorbi și de alte acorduri, trebuie necontenit să căutăm aliați, să încercăm în acest fel să oferim posibilități de pescuit unui sector care s-a dezvoltat foarte mult și care, prin urmare, poate să-și facă bine treaba. În al doilea rând, doresc să mă refer la un aspect care se bucură de un consens amplu, de altfel ieri în Comisia de Mediu, și anume secile în derivă toată lumea e de acord. Puține sunt subiectele care se bucură de un asemenea acord amplu. Bineînțeles, există și nuanțe când vine vorba de răspuns. Unii cer retragerea regulamentului, alții consideră că pescuitul artizanal trebuie, pe, trebuie protejat, prin urmare trebuie făcute excepții pentru anumite tipuri de pescuit. În orice caz, e vorba de uh, o abordare greșită atunci când un regulament abordează, încearcă să uh, impună o măsură universală unei situații care se caracterizează prin atât de multe nuanțe diferite. Iată de ce și la Consiliu trebuie ca președinția să fie o voce în favoarea protejării pescuitului artezanal. Este un subiect care mă îngrijorează pe mine, dar și colegul Paco Vigiani și uh, colega din a vorbit uh, de cât de important este să protejăm pescuitul artizanal în Galicia. Yeah. Mulțumesc, dragi colegi, dau cuvântul ultimului uh, vorbitor, domnul Liturgais. Vă mulțumesc, am să fiu subțint. Uh, domnule ministru, vorbeați de faptul că în ceea ce privește regulamentele nu s-a putut uh, la ora actuală uh, ține cont de toate obiectivele care doreau a fi concretizate în această privință. Pe ordinea de zi letonă am văzut mai multe inițiative și aș dori să știu ca măsurile tehnice și de control uh, vor fi prezentate într-un viitor apropiat sau nici măcar nu se mai ia în calcul acest subiect? Colegi. ecoute... Mulțumesc, dragi colegi. Bun, acum toată lumea a pus o grămadă de întrebări foarte la obiect, uneori chiar tehnice. Miram așa să poată, domnul ministru, să apuce să vă răspundă tuturor. Oricum, cu siguranță va ține cont de aceste întrebări în momentul în care va, se va ocupa de ser și acum dau cuvântul colegului nostru, domnul ministru. Paldies, Cade Kungs, paldies jums, godātie deputāti. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Într-adevăr, au fost ridicate multe întrebări, și pot să vă mărturisesc că nu vom putea rezolva toate problemele și nu putem răspunde tuturor dorințelor dumneavoastră în cele șase luni de președinție pe care le avem la dispoziție. Cu toate acestea, vă mulțumesc pentru urările dumneavoastră de bine, am luat notă de cele spuse de dumneavoastră și, în măsura posibilităților, vom uh, încerca să le dăm curs. Să am mintit, eh, s-au vorbit în repetate rânduri de eh, problema secilor în derivă. Și aș dori să-i felicit pe colegii italieni aici. Eh, președinția anterioară a făcut foarte multe în această privință, ca și în multe altele de altfel. Vom continua această, aceste inițiative. Știți care este poziția Consiliului continuăm să evaluăm diferite propuneri, după care, bineînțeles, vom afla în cele din urmă rezultatul. Pescuitul de adâncime. Doream uh, să abordăm acest subiect înainte de luna martie. Eu mă ocup de partea tehnică și vom încerca să găsim soluții. În ceea ce privește problema regionalizării, aici vom încerca să profităm de experiența pozitivă pe care am avut-o cu platforma Baldfish. Suntem convinși că regionalizarea este un instrument extrem de folositor. În acest fel pot fi reunite interesele mai multor actori implicați și se poate aplica politica europeană la nivel individual fiecarei regiuni în parte. În parte. În acest fel pot fi evaluate stocurile haleutice în fiecare zonă în parte. Aceasta este așadar uh, dorința noastră. Montero de Agor Kunzei. Tad es pilnīgi piekrītu jums par zilo izaugsmi. Aș dori să-i răspund uh, colegei Aguilar uh, referitor la economia albastră. Sunt de acord. E vital să ținem cont de aspectele socioeconomice, mai ales când vorbim de pescările de mici dimensiuni din zonele de coastă, ce aș dori aici să includ și acvacultura. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și, într-adevăr, vom, ne vom strădui să facem tot ce ne stă în putință aici. Bineînțeles, nu cred că v-am răspuns uh, la toate întrebările și poate că nu toate răspunsurile vă sunt pe plac, dar, după cum vă spuneam de la început, în cele șase luni uh, de mandat vom încerca să continuăm uh, activitatea inițiată de președințiile anterioare. Sper că vom avea o colaborare ironică cu dumneavoastră, cu domnul Cadec. Deja în această dimineață am purtat o scurtă discuție în acest sens, suntem de acord amândoi să colaborăm. Sper că vom reuși să încheiem câteva dosare, Vom face tot ce ne stăm putință în acest sens și cu siguranță vom reuși să rezolvăm câteva probleme în timpul președinției noastre. Vă mulțumesc, aștept cu mare nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră și vă urez și dumneavoastră succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru, chiar că nu e simplu. Și în orice caz, mulțumesc foarte mult uh, pentru răspunsurile de care am avut parte. N-a apucat toată lumea cuvântul, de acord, știu că și el te-a mai vrut să intervine. În orice caz, o să uh, stăm de vorbă în curând cu domnul Carmen Uvel, la Comisarul Probleme de Mediu și de Pescuit. Vă mulțumim! S'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît, S'il vous... Dragi colegi. Si vous voulez bien vous installer. Dragi colegi, haideți, fiți drăguți și luați loc. Dacă vreți să putem purta un schimb îndelungat de opinii, să facem un schimb de opinii care să dureze destul de mult, vă rog frumos să... Haideți să luăm loc, să începem. Știu că aveți multe întrebări dar Carmen Uvela. Domnul, Ce sera? Domnul Carmen Uvela primul rând, um, aș dori, cum spuneam, să îi mulțumesc lui Carmen Vera, să-i urez bun venit. Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat. Voilà. Un petit problème de, de traduction. Donc, euh, je voudrais donc... Euh, Până își pune căștile, încă o dată doresc să mulțumesc domnule comisar Carmenu Vela pentru prezența dumneavoastră în comisie a venit să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Vă reamintesc că domnul Carmenu Vela este comisarul de resort pe afaceri eh, maritime și pescuit, așadar eh, este prezent pentru a discuta despre prioritățile Comisiei în materie de pescuit, inclusiv în ceea ce privește chestiunile legate de activitate, cum ar fi aplicarea acestei obligații de debarcare de nous présenter la stratégie de la Commission pour les futurs plans. Acest lucru deci ne va permite să prezentăm numai măsurile tehnice care vor fi aplicate și vă urez încă o dată bun venit și mulțumesc uh, pentru că acceptați acest schimb de opinii. Veți avea cuvântul, după care, uh, dragi colegi, veți putea pune fiecare câte o întrebare Tocmai ce am constatat ceva mai devreme că e destul de încurcat uh, sistemul. Peter ne-a tras de urechi că unii colegi au depășit timpul. Să știți că voi fi foarte scrupulos în a vă cronometra. Așadar, uh, vă rog, un minut jumate, nu un minut 31, să știți că vă dau peste mână. Bun. E bine așa? E bine așa. Bun. Domnule comisar, dacă vrem să apuce toată lumea să vorbească, vă rog, haideți. Ia uitați, ia uitați-vă câte cartonașe s-au ridicat. Vă dați seama câte întrebări. Mi se pare și firesc. Da? Bun. De îndată aveți cuvântul, domnule comisar. Vă rog, mulțumesc. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimați membri, în primul rând, uh, dați voi să vă urez o bună dimineața și să vă spun că e o adevărată plăcere pentru mine să iau parte la întâlnirea comisiei dumneavoastră. Este prima dată când mă aflu la ședința comisiei PEș. Sunt comisar doar de o lună, responsabil de pescuit, dar am avut ocazia să dobândesc o privire de ansamblu asupra acestui sector atât de important de care ne ocupăm. Am uh, purtat uh, discuții foarte interesante cu organizații de pescuit, cât și cu ONG-uri. Am uh, avut două întâlniri importante la Consiliu, cea mai recentă luni, și de altfel am o relație de lucru foarte, foarte bună cu serviciile mele. Sper ca în colaborarea noastră să putem promova inițiative importante în anii următori. Sunt convins că o bună relație între noi este în interesul tuturor, nu doar în avantajul uh, nostru personal pe termen lung, ci și în avantajul sectorului nostru. Aș dori să pornesc uh, vorbind despre un subiect controversat, uh, și anume secile în derivă, din câte știți. Uh, anul trecut Comisia a introdus o interdicție totală asupra acestora din considerente de mediu și din considerente de utilizare abuzivă a acestui instrument de pescuit. Pe scurt, Comisia dorea să remedieze, să elimine toate lacunele existente în legislația actuală. Bineînțeles, s-a purtat o consultare publică și s-au pregătit mai multe răspunsuri. Pe lângă studiile desfășurate, s-a făcut și un studiu de impact. Știu că marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteți aceste studii de impact în amănunt. Din păcate, nu toți, nu toți actorii implicați și nu toate statele membre au putut la momentul respectiv să furnizeze toate datele necesare referitoare la folosirea speciilor în derivă și impactul acestora asupra speciilor protejate. Comisia, prin urmare, a prelungit acest termenul limită și a solicitat încă o dată aceleași informații. Dispunem la ora actuală, prin urmare, de informații suplimentare pe care, dacă le doriți, vi le pun la dispoziție cu mare plăcere. Recent, serviciile mele s-au întâlnit cu o serie de actori implicați ne-am întâlnit uh, de asemenea și cu reprezentanții ai micilor pescari uh, care folosesc secile în derivă. Am uh, discutat despre acest subiect și în timpul discuțiilor eu am promis că voi da dovadă de o atitudine deschisă. Sunt deschis tuturor opțiunilor, atâta timp cât acestea sunt în interesul Uniunii Europene și în interesul pescuitului durabil. Sunt convins că sunt de altfel aceleași idealuri pe care le-am împărtășit și dumneavoastră. Așadar, având în vedere această promisiune, am venit la dumneavoastră cu o minte deschisă, dornic să ascultate propunerile dumneavoastră pentru ca astfel să putem um, contura o imagine cât mai detaliată a sectorului. Prin urmare, unde vom merge de aici încolo? depinde în continuare de colegislatori. Pentru dumneavoastră înseamnă că răspunderea e pe umerii dumneavoastră și pe umerii Comisiei uh, de Mediu. La ora actuală, prioritatea mea este de a găsi o soluție comună, o soluție bună pentru a reglementa secile în derivă, pentru a diminua astfel cât se poate de mult impactul lor negativ. Dacă acest lucru înseamnă eliminarea completă a secilor în deriva, foarte bine. După cum vă spuneam, um, în timpul audierii mele am spus că doresc uh, să fiu canalul care să permită găsirea unei soluții bune. Sunt de acord, mai e mult de făcut, lucrurile pot fi îmbunătățite considerabil. Trebuie să ținem cont așadar de îngrijorările tuturor părților. Dați-mi voie să profit de această ocazie și să îi mulțumesc Renatei pentru aportarea ei constructivă care n a permis să ne îmbunătățim propunerea. Trecând mai departe la punerea în aplicarea cadrului comun, a politicii comune de pescuit, doresc să fac și aici câteva mențiuni. În primul rând, propunerea Omnimus. Împărtășim același obiectiv aici, dorim să uh, venim cu certitudine juridică și certitudine pentru industria noastră. De asemenea, dorim să ne asigurăm că obligațiile, obligația de debarcare este pusă în aplicare cum trebuie. Aceasta a intrat deja în vigoare pe data de 1 ianuarie pentru, uh, de pildă, în zona Mării Baltice, somon pentru cei vizați sau emis deja orientări bazate pe uh, regulile actuale de control pe care colegislatorii le-au luat în calcul când au fost adoptate politicile. Însă, în uh, următoarea fază, va trebui să înaintăm foarte repede. De aceea, după părerea mea, trebuie să asigurăm uh, securitatea juridică prin legislație și susținem dialogul între Parlament și Consiliu, ne-am reiterat disponibilitatea noastră de a acționa tocmai pentru a sprijini Parlamentul și uh, Consiliul în încercarea lor de a se pune de acord. Din păcate, nu s-a atins acest uh, acord pentru a rezuma discuțiile cu președinția letonă. Este foarte important ca fiecare să dea dovadă de flexibilitate pentru a, um, atinge acest acord uh, cât mai repede. Parlamentul European uh, dispune de negociatori foarte pricepuți, cred că sunteți de acord cu mine și um, președintele Cale cred că este de acord cu mine și uh, la fel raportorii din umbră s-au străduit uh, foarte mult și au depus eforturi în uh, acest dosar. S-a înregistrat deja un progres în această dimineață în întâlnirea bilaterală. În orice caz, uh, cred că vom, ne vom putea pune de acord cu privire la revizuirea măsurilor tehnice. Este important ca regulile să fie simplificate și aliniate la cerințele actuale. Este un proces um, care se desfășoară în cadrul omnibus Um, în urma rezultat, rezultatului consultărilor publice, uh, vă vom uh, prezenta concluziile și vom ține la curent în lunile ce vor urma. Sperăm ca la sfârșitul lui 2015 propunerea să fie depusă. Uh, cred că este și un moment oportun pentru a ne gândi la o perspectivă mai amplă și pentru a vedea cum vor arăta aceste măsuri pe viitor în contextul uh, acordurilor de pescuit durabil. Pentru că cam acesta este uh, scopul acordurilor. Um, s-a vorbit deja luna trecută despre aceste uh, lucruri, nu voi intra în amănunte, dar dacă vor exista întrebări legate de acest subiect, voi răspunde la ele. Legat de lupta împotriva pescuitului ilegal INN, Sper că ați uh, văzut că noi ne străduim în continuare să combatem și să eliminăm această problemă. Conform planurilor multianuale, înainte de a încheia, uh, trebuie spus că ele sunt foarte importante, sunt esențiale chiar pentru punerea în practică a politicii comune de pescuit. Parlamentul și Consiliul vor uh, decide modul prin care se uh, vor atinge obiectivele politicii de pescuit. Deci, practic, trebuie să pregătim planurile multianuale. Primul pas a fost de a ne asigura că propunerile au la bază cele mai uh, bune concluzii științifice, ale studiilor științifice. Trebuie să le oferim toate condițiile uh, consultanților noștri științifici. De asemenea, suntem dornici să ne consultăm cu dumneavoastră în fiecare fază a planului uh, respectiv. Avem uh, un calendar foarte clar în domeniul pescuitului până în 2017, începând cu planul pentru Marea Baltică, care este deja în lucru. Intenția noastră este de a începe cu pescuitul demersal în Marea Nordului Apoi vrem să depunem două propuneri anul viitor cu privire la pescuitul demersal în uh, apele UE. Vrem să depunem și o propunere cu privire la pescuitul pelagic, la stabrid și anșoa. Um, deci trebuie lucrat pe această propunere. Activitatea științifică era depășită, după cum știți, iar propunerile se bazau pe vechea politică comună de pescuit, deci nu avea sens să depunem ambele propuneri, să rămână ambele propuneri în vigoare. De aceea uh, vom uh, propune un plan multianual pentru pescuitul pelagic al speciilor mici. Acesta va fi urmărit pe viitor, unde există și o a doua propunere pentru speciile pelagice în uh, vestul Mării Mediterane. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și nu numai întrebările dumneavoastră, ci și observațiile dumneavoastră și un schimb de opinii. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a fi astăzi aici cu dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare o colaborare strânsă cu dumneavoastră și vă voi asculta cu mare atenție. Pot spune de asemenea că vă puteți baza pe sprijinul meu, dar uh, nu numai, și pe sprijinul serviciilor uh, mele. Vă mulțumesc! Merci, cher Carmenou, pour, euh, pour ces précisions. Mulțumesc, dragă Carmenu. În la Comisión de la Pêche, moi je peux vous dire que nous souhaitons évidemment... Doresc să, să vă asigur că vom face tot ce este în putință ca să lucrăm bine cu comisia, ca să facem progres. Înainte dau cuvântul colegilor, dați-mi voie foarte, foarte rapid să mă refer la două aspecte. Unul, obligația de debarcare, pentru că toți sunt raportori pe acest subiect. Și ați spus și dumneavoastră ceva mai devreme, Parlamentul a făcut niște propuneri semnificative uh, Consiliului pentru a debloca situația, o propunere care a fost validată de către întregul grup uh, cu ocazia ultimii reuniuni la care a participat uh, raportorii din umbră și să sperăm că aceștia vor fi audiați, uh, mă rog, și ascultați și audiați și înțeleși, să, să, să fie auziți de către raportori. Și nu numai, pentru că procedura de codecizie până la urmă, cum îi spune și numele, uh, merge în ambele sensuri, da? Nu numai dintr-un sens în celălalt. Există și Consiliul și Parlamentul și toată lumea trebuie să facă un pas la un moment dat. Noi am făcut un pas semnificativ, important, Acum e treaba Consiliului să facă și el același lucru, să vină și el în întâmpinarea noastră. Așadar, doresc să vă reamintesc că mă bizi pe sprijinul dumneavoastră al comisiei în cadrul acestor negocieri, care se vor încheia, după părerea mea, săptămâna viitoare, așa nădăjduiesc eu, și să sperăm că o să putem să încheiem această obligație de debarcare acum în calitate, mă rog, nu calitate de președinte, ci vorbesc în nume personal, pentru că, sigur, pot vorbi și în numele comisiei, dar Uh, v-am spus, o să mai auziți și cred că ați a citit și ați mai auzit, am o întrebare. Vă cer în mod oficial să vă retrageți propunerea legislativă în legătură cu interdicția seticilor în derivă, pur și simplu. Asta am vrut să vă spun, s-au auzit din gura mea, vă spun în nume personal, ca deputat în Parlamentul European ce sunt, haideți totuși să deschidem ochii și să vedem uh, cum stau lucrurile. Dau cuvântul colegilor mei, dar încă o dată vă spun, vă rog frumos, un minut jumate, pentru că dacă nu o să fie supărare mare, e deranj mare. Avem un coleg care uh, trebuie să plece, îi dau cuvântul de îndată, dar încep cu coordonatorii totuși. Da? și după coordonator, tu ești la cuvânt. Domnul Mato, un minut jumate. Da, el, el cronometru în marța mea. Da, deja ați demarat cronometru, un minut și jumătate mi se pare că e nimic pentru cât am de spus, dar oricum vă mulțumesc, vă mulțumesc domnul comisar, a spus deja și de fapt domnul președinte a spus deja foarte clar. Nu era vorba de o interdicție totală pentru a rezolva problemele. Ce ați făcut de fapt, ne-ați trimis un, un măr uh, înveninat, trebuie să rezolvăm problema știu că e o problemă complicată, dar înseamnă că trebuie să schimbăm radical propunerea Comisiei. Trebuie să o retragem și trebuie să venim cu o nouă propunere. Trebuie să protejăm pe cei care nu dăunează niciun fel. Propunerea Omnibus, puțin de spus, Parlamentul și-a exprimat deja poziția. Cred că trebuie să rezolvăm acest subiect odată și pentru totdeauna, pentru că trebuie să oferim uh, siguranță sectorului pescuitului în ansamblul său. Planurile multianuale s-a spus deja, trebuie să ținem cont de uh, studiile științifice cele mai recente. Acestea sunt, de altfel, sentinț- sentințele tribunalelor. În ceea ce privește sentința cu Venezuela, trebuie să respectăm foarte clar poziția Parlamentului și trebuie să respectăm procesul de codecizie. Eu vă cer că, uh, în cazul de față, Comisia, care de altfel e mai aproape de Consiliu decât de Parlament, să sprijine propunerea și. Uh, E clar, avem deja un plan în Baltică, dar trebuie să respectăm uh, codecizia. Una din prioritățile dumneavoastră era regulamentul de control și măsuri tehnice. Doriți să le prezentați? Când? Cum? Care vor fi termenele limită? Aș dori să-mi spuneți ceva aici. Acordurile bilaterale. Da, clar, dar, bineînțeles, uh, foarte bine cele promovate, de, în acest caz Mauritania. Da, am depășit cu 8 secunde. Da, foarte bine, excelent. Uh, da, ai reușit să spui foarte multe lucruri în foarte puțin timp. Peter, Peter van der Len? Commissaris, hartelijk welkom. Goed u hier te ontmoeten. Bun venit este, ne bucurăm foarte mult că sunteți astăzi aici cu noi. Eu am trei întrebări concrete. Mă surprinde, în primul rând, uh, anunțul dumneavoastră cu privire la depunerea propunerii până la sfârșitul anului. De ce atât de târziu? Pentru că iarăși vom intra în criză de timp, așa cum se întâmplă și acum în ceea ce privește obligația de debarcare și la omnibus. Deci, iarăși vom ajunge în uh, criză de timp. A doua întrebare. Norvegia a luat măsuri unilaterale cu privire la la ton. Cred că s-au negociat cote uh, cu privire la această specie. Cum stau lucrurile aici? Uh, la merluci, îmi ce scuze. Apoi, uh, problema este că acum obligația de debarcare a fost stabilită pentru speciile pelagice dar acolo posibilitățile de capturi sunt mult mai mici și asta este un dezavantaj. Altă întrebare, ce aveți în plan pentru 2016 pentru speciile demersale? Sper că acolo uh, cotele vor fi crescute pentru că această obligație de debarcare are efectele ei. La speciile demersale uh, am auzit și o afirmație clară cu privire la cotele din 2016. Mulțumesc colegul uh, Finci pentru FDD. I always do. Mr. Vella, the Commissioner, uh, have you looked at the... V-ați uitat la sistemul de subvenții? Înțelegeți detaliile uh, cu privire la modul în care se cheltuiesc uh, banii contribuabilului? Pentru că, domnule comisar, Parlamentul are o răspundere în acest domeniu. Deci, dacă politica uh, agricolă uh, primește subvenții, uh, atunci de ce nu le uh, primește și politica pentru pescuit în, acest, uh, în același mod transparent? Pentru că trebuie să se afle unde sunt banii contribuabilului. Ați vorbit despre interdicția cu privire la secile în derivă, dar tot nu există uh, un răspuns. 80% din flota noastră Uh, folosește încă aceste seci. Marea Britanie suferă în continuare din urma jafului uh, permis de politica comună pentru pescuit. Mulțumesc! Merci, monsieur Finch. Mulțumesc, domnule Finch. João Ferreira. Uh, dia, senhor comissário. Uh, como não... Bună ziua, domnule comisar. Nu prea am mult timp, așa încât uh, o să mă refer la seticile în derivă. Vorbim despre un subiect cât se poate de important și care depășește propunerea pe care ați făcut-o. Vorbim de un subiect care este simptomatic. Un ex exemplu de ce e mai rău în politica de pescuit, iar Comisia a venit cu propuneri fără însă să țină cont de uh, diversitatea situațiilor, uh, fără să existe niciun temei științific sau nu suficient, ba uh, chiar încălcând principiile enunțate de noua politică comună de pescuit. Să vă explic ce vreau să spun. Aplicarea eficace a acestor măsuri regionale. Dumneavoastră uh, ce faceți de fapt? Veniți cu o măsură generală și nu țineți cont de diversitatea informațiilor din statele membre. Deja am adresat o întrebare în scris uh, comisiei și am citat avize din partea unor institute, Institutul Portughez, care contrazic, contrazic uh, datele și uh, vă reamintesc, mi s-a spus că aceste avize nu au fost date în calcul și că ce face Comisia acum? Caută informații. Comisia recunoaște că în momentul în care a fost prezentată această propunere nu dispunea de suficiente informații. Păi dacă așa stau lucrurile, deci dacă așa stau lucrurile, domnule președinte, uh, Domnule comisar, mă iertați, domnule comisar, mă scuzați, nu, haideți să nu mai așteptăm ca acest text să țină așa pe parcursul legislativ. Nu are sens să parcurgă tot drumul, retrageți textul și țineți, domnule, cont de avizele pe care noi le-am transmis, nu? Dincolo de acest subiect atât de important, acest exemplu um, nefericit până la urmă este un mod de a proceda care nu ar trebui să fie reprodus și repetat. Mulțumesc, Joao, și acum urmează Diane Dodds. President. Uh, commission... Mulțumesc, domnule președinte. să um, sunteți binevenit. On close working relationship. Three different issues. Avem trei subiecte, trei chestiuni pe care să ne concentrăm. În uh, regulamentul Omnibus, uh, eu uh, m-am concentrat pe probleme în Mar- Marea Irlandei, pentru că pescarii din Irlanda de Nord au niște unelte de pescuit care au redus au redus aruncările în mare și captele accidentale și totuși regulamentul 2004-2014 uh, conform acestor regulamente, aceste unelte de pescuit sunt ilegale și dacă se folosesc în Marea Irlandeză, deși aceste unelte sunt convenite și sunt verificate de Comitetul Științific al Comisiei, uh, înseamnă că dacă au fost avizate, sunt legale. Păi noi în Irlanda de Nord și flota din Irlanda de Nord are nevoie de o cale de atac pentru această situație complet aiurea, pentru că, de fapt, noi avem niște unelte de pescuit cât se poate de performante, care, de fapt, au redus capturile accidentale la cod și au redus aruncările în mare, numai că ele nu se regăsesc în regulamentul omnibus. Și înțeleg, domnule comisar, că mulți dintre oficialii dumneavoastră, funcționarii dumneavoastră, au combătut amendamentele depuse de mine pe acest subiect și uh, aștept o uh, hotărâre în acest sens, o rezoluție. Și sunt pe deplin, pe deplin de acord cu domnul președinte să spun Comisia ar trebui să retragă această interdicție a secilor în derivă și să vină cu propuneri care să fie acceptabile și în același timp să recunoască diversitatea fiecarei regiuni și în încheiere, uh, domnule comisar, regionalizarea este o, o, o structură de bază a PCP-ului și deci trebuie să rămână ca atare. Mulțumesc, Diana, Dian, și acum, înainte ca domnul comisar să răspundă tuturor coordonatorilor, o să lăsăm pe doamna Montera Aguilar, pentru că trebuie să fugă uh, și nu poate să stea cu noi toată dimineața, după care domnul comisar o să vă răspundă. Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta atenção especial. Cumprimento o Sr. Uh, comissário e dou-lhe as boas-vindas. Vreau să îl salut pe comisar și să-i spun bun venit la comisia noastră. Îi uh, urez toate cele bune pentru mandatul său. În Europa este vorba despre oameni și ar trebui să ne concentrăm pe oameni. Vorbind despre cetățenii noștri, uh, vreau să menționez și o problemă despre care am vorbit. Predecesorul dumneavoastră a depus o propunere cu privire la interzicerea secilor în derivă, pentru că de ea vor fi afectați mii de pescari, dar vorbesc și despre, atât despre portughezi cât și despre pescarii spanioli și francezi. Acum um, vorbim despre licențe și despre anumite uh, abordări um, legate de micii pescari. Trebuie spus că aceste măsuri uh, Practic, le vor lua pâinea de la gură multor pescari portughezi. Apreciez flexibilitatea dumneavoastră și disponibilitatea asta de față de modificări, dar vă rog să retrageți această propunere, pentru că ea trebuie practic să fie schimbată și înlocuită de o altă, altă propunere nouă care să uh, întâlnească așteptările tuturor. Am avut o primă rundă de întrebări. Voi da cuvântul acum comisarului uh, pentru a vă răspunde la întrebările care au fost puse până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai importantă întrebare care s-a pus a fost cea legată de secile în derivă. Și cred că poziția comună a Comisiei este de a retrage această propunere. Aș vrea să încep prin a spune că există o deschidere a, opunerii, a comisiei. Comisia înțelege că o interdicție generalizată nu ar fi soluția completă sau soluția potrivită. Există un acord uh, oarecum uh, general cu privire la această chestiune. Trebuie să spun foarte clar și faptul că este nevoie de o acțiune imediată. Pe de o parte, pentru a înlătura incertitudinea. Dar trebuie să acționăm uh, prudent și uh, totodată ferm. Iau în considerare toate părerile, atât și cele uh, ale pescarilor, dar și cele uh, ale organizațiilor. Înțeleg uh, punctul dumneavoastră de vedere. Atunci când propunerea a fost depusă, Comisia nu deținea toate informațiile necesare și poate că nu se afla în poziția corectă de a uh, elabora o propunere bună. Dar nu este greșeala Comisiei. De fiecare dată când ne adresăm statelor membre și solicităm informații, ne și așteptăm să obținem aceste informații, informațiile corecte și la timp. Reacția, feedback-ul um, este evident însă în acest moment și sper că putem găsi o soluție. Dumneavoastră vă așteptați să obțineți o propunere din partea Parlamentului. Dar așa am înțeles eu cel puțin. Um, noi, practic, am așteptat uh, o reacție din partea Comisiei uh, pentru pescuit. Dar dacă dumneavoastră uh, sunteți de părere că ar trebui ca comisia să conducă acest dosar. Nu știu dacă nu cumva nu e nevoie de o reacție formală a Parlamentului. În orice caz voi discuta cu asistenții mei și dacă mi se va spune că este posibil, poate că va fi nevoie să ne întâlnim uh, și să discutăm pe acest dosar, atunci poate că o vom face. Deci, Poate că anumite măsuri pot uh, reprezenta un răspuns. Haideți să vedem care este uh, mesajul. Deci mesajul este că toată lumea se așteaptă ca uh, această interdicție să fie anulată de către comisie. Iau act de această părere comună și voi propune din nou să discutăm. Legat de obligația de debarcare, cred că știm cu toții că obligația este deja în vigoare, începând cu 1 ianuarie, pentru speciile pelagice, dar e nevoie de omnibus, mai ales anul uh, viitor, când uh, vom vorbi și despre speciile de uh, sale. Este important să existe condiții egale de competitivitate și să nu există să nu existe o întârziere a punerii în aplicare acestor obligații. Nu a existat un uh, acord într-o primă fază, dar a existat o soluție temporară din partea noastră și am uh, propus câteva linii directoare. Știu că serviciile juridice au avut întâlniri cu statele membre, încercând să li se explice că e nevoie de flexibilitate în prima fază. Dar cred că trebuie să depășim uh, blocajul actual. Înțeleg că în ambele tabere a existat flexibilitate și s-a înțeles asta și de la întâlnirea din această dimineață. Președinția letonă a menționat care sunt prioritățile mandatului uh, curent, dar uh, cu cât mai devreme, cu atât mai bine va fi să uh, lămurim problema. Din punctul meu de vedere, pot să vă promit că noi cei de la comisie ne vom strădui să înlesnim acest uh, acord cu privire la obligația de debarcare. Și deci am bifat și secile în derivă cu privire întrebarea lui Diane Dot. Înțeleg uh, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la speciile din uh, Marea Irlandeză și trebuie văzut care va fi poziția exactă pe acest dosar. Sunt de acord cu ceea ce a spus. Uh, ea, uh, în Europa trebuie să fie, uh, Europa trebuie să aibă în centru ei cetățenii și acest lucru este valabil și pentru interesele pescarilor. Cred că a mai existat o întrebare cu privire la uh, obligații legate de speciile demersale. Se vor aplica aceleași reguli ca în cazul speciilor pelagice. Cred că există pregătiri comune și recomandări comune pentru statele membre, iar aceste recomandări comune trebuie să uh, fie în conformitate cu sfaturile date de consiliile consultative. Mulțumesc, domnule comisar. Două vorbe înainte să dau cuvântul iarăși colegilor, că vorbeați de setcile în derivă. Ați înțeles că toată lumea e cam pe aceeași lungime de undă și vă reamintesc faptul că um, inițiative legislative aparțin comisiei. Bine ar fi să aibă și Parlamentul inițiativă legislativă. Ce reformă ar fi aia, nu? Da, acum comisia e cu inițiativa legislativă, de aceea uh, vă rugăm așa să retrageți și inițiativa pe care tot noastră ați avut-o și să țineți cont de propunerea noastră. Bine așa? Oricum, bine ar fi să aibă și Parlamentul inițiativă legislativă. Cum ar fi? Apoi că chiar ar fi o reformă democratică, nu? Da, da, dragă domnule comisar, aș mai spune ceva. A trostit o frază aici pe care n-am mai auzit-o de vreo 5 ani de zile și a spus pescuitul nu se referă doar la pescuit, se referă și la pescari. Mă bucur că va ieși din gură acest lucru pentru că 5 ani de zile n-am auzit-o pe buzele doamnei Damanachi și țineam să vă spun acest lucru. Bun, dau cuvântul acum uh, domnului Blanco Lopez. Vă mulțumesc, domnule comisar. În ziua în care ați fost uh, investit în funcție, v-am spus că dumneavoastră veți fi o speranță pentru sector. Și după ce v-am ascultat, continui să păstrez această speranță că dumneavoastră veți da speranță sectorului. Comisia nu și-a făcut temele atunci când uh, a prezentat uh, dezbaterii publice avizul referitor la secile în derivă. Acest lucru nu înseamnă însă că opinia publică nu ar trebui penalizată. Îmi cer scuze că la momentul respectiv țara mea, Spania, nu a prezentat o opinie, așa cum a afirmat uh, Comisia în avizul ei scris. În orice caz, nu poate fi un motiv pentru a penaliza sectorul. Există doar două alternative. Fie se retrage regulamentul, fie se întoarce complet pe dos. Una din două. Și rămâne la latitudinea comisiei. Astăzi, însă, domnule comisar, ne-am bucurat dacă dumneavoastră ați spune în această sală că veți proteja pescuitul de tip artezanal, care Tocmai e un tip de pescuit uh, care nu are niciun impact asupra mediului și care, în plus, nu dăunează ecosistemului. Este suficient pentru a liniști sectorul, un sector care de altfel angajează foarte mulți oameni și de puține ori în această comisie um, ajungem la un consens atât de amplu precum cel de care s-a bucurat uh, această abordare. Și închei, trebuie să sprijiniți acordurile de pescuit pentru a oferi în continuare oportunități de pescuit. Mulțumesc, Clara Aguilera. Eh, muchas gracias, presidente. Pentru că până acum nu a putut lua cuvântul. Vă mulțumesc, eh, domnule președinte, domnule comisar, fiți binevenit, vă urez toate cele bune și, după cum a spus colegul meu, domnul Blanco, sunt eh, convinsă că sunteți eh, o briză de aer proaspăt de care avea nevoie acest sector. Într-adevăr, această inițiativă, uh, în cazul acestei inițiative, a fost uh, ar fi dacă n-ați anunțat că se retrage inițiativa referitoare la interdicția pentru secile în derivă. În orice caz, dacă nu, pentru grupul uh, S și D vom vedea cum ne vom putea aduce aportul pentru a contribui la retragerea acestei propuneri. Inițiativă care, de altfel, după cum ați văzut, se bucură de sprijinul majorității. Eu cred că uh, trebuie să remediem această soluție, această problemă. Cred că ar fi o veste excelentă dacă dumneavoastră ne spune că se retrage propunerea și va țesa în acest fel amprenta în mod decisiv asupra sectorului. În orice caz, din partea grupului S și D să vă așteptați la inițiativă care să ducă la retragerea acestei inițiative. Încă o dată, dacă dumneavoastră ați lua direct această hotărâre, ar fi una extrem de binevenită. O propunere foarte succintă, domnule președinte, cred că trebuie să analizăm situația lanțului de valoare în sectorul pescuitului. Trebuie să analizăm așadar Uh, în ansamblu sectorului pescuit, sectorul pescuitului. În uh, agricultură facem acest lucru. În ceea ce privește lanțul alimentar, putem spune chiar că intrăm în amănunte extrem de minuțioase. Trebuie să facem uh, această analiză și în sectorul pescuitului. E un sector care are o latură vulnerabilă și trebuie să venim cu inițiative care să protejeze acest sector, că la ora actuală este slăbit și care nu are prea multe alternative. Mulțumesc, Clara, mulțumesc foarte mult! Colegul nostru Ashton. Thank you. Adi. <clears throat> Thank you, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, eu reprezint Scoția aici. Historically and currently, in spite of... Scoția este o țară cu mare experiență în materie de pescuit. În orice caz, vreau să vă spun că una dintre comandele cele mai importante ale politicii comune de pescuit recent reformată reprezintă faptul că acesta reprezintă o temelie pentru un proiect regional descentralizat și regionalizat și uh, Scoția, tocmai spus că Scoția nu, că, că reprezint Scoția și că um, mi se pare corect uh, ca să se retragă această propunere cu interdicția totală a aruncărilor mare pentru că acest lucru pur și simplu este o sfidare la adresa acestui proces decizional regionalizat. Până la urmă, un proces decizional care să ține cont de problemele reale ale pescarilor și nu să vină așa cu un panaceu, cu o soluție universală pentru toată lumea. Repet, există comunități de pescuit care sunt și în alte țări cu tradiție, cum e Galicia, și în Anglia, mi se pare îngrozitor așa ceva, Haideți să retragem această propunere, dat fiind noul spirit al acestei noi politici comune de pescuit. La fel cu obligația de debarcare, uh, sunt pe deplin de acord că toată lumea vrea să se lipsească de aruncarea în mare a unor pești absolut sănătoși și cred că trebuie să ne concentrăm pe acest lucru, să o luăm pescar cu pescar, exploatare cu exploatare, să vedem cum stau lucrurile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi colegi. Acum, repede, repede, doamna Nicolai. Mersi, Alan. Commissioner, Domnule comisar, Never will can... regulament controversat nu este niciodată o lege bună și cetățenii europeni au nevoie de o lege bună uh, și eu sunt de acord cu părerea colegilor mei și anume că trebuie retrasă această propunere. Question one uh, related to the implementation of illegal unreported and unregulated uh, fishery uh, regulations. Și mă refer la acest regulament. Uh, dumneavoastră ne-ați promis cu ocazia audierii că uh, veți uh, informa Parlamentul care este nivelul de trasuri în practică, fiți drăguți și spuneți-ne cum stă treaba. Și a doua întrebare se referă la Marea Neagră și situația de acolo, politica de pescuit de acolo. Mulțumesc. Merci, Norica. Je, je vous demanderai d'être encore un peu plus court. Je suis désolé, mais... Fiți drăguț, vă rog, mulțumesc, Norica. Vă rog frumos și mai concis, ca să apuce domnul comisar să vă răspundă. Și deci un minut acum. S-a schimbat modificarea. Dau cuvântul acum domnului, uh, doamne Sandra Rodriguez. Obrigada, președinte. Senor comisario, tres... Vă mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări foarte succinte. În primul rând, eliminarea prevederii referitoare la pescuitul artezanal în Galicia și, în al doilea rând, aplicarea politicii comune de pescuit, studiul uh, de impact eh, referitor la bărcile folosite, efectul în Galicia este extrem de negativ. Trebuie să urmărim condițiile de angajare când vine vorba de siguranță a angajaților. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați fost atât de succinți. Succinți, colega noastră Ianu, Renata, care e, bineînțeles, direct vizată. Comisar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru disponibilitate, mulțumesc și pentru deschiderea de care dați dovadă. Mă refer la set în derivă, așa mă ocup de dosarul pe care îl studiez de luni de zile și uh, tot îmi bat capul cu tot felul de um, chestiuni din toată Europa și mă interesează ce se întâmplă cu pata de coastă din Italia, pentru că lucrez neaproape cu ei. Vreau să vă spun că, din partea Comisiei, documentul ar trebui să fie complet schimbată logica dată peste cap, pentru că problema nu e numai ce se permite azi, pentru că dacă aceste năvoade sunt acceptate acum în forma actuală, dacă sunt folosite legal, problema de mediu nu mai există. Problema adevărată până la urmă care este, și anume că în anumite țări aceste năvoade se folosesc ilegal. Ori problema pe care trebuie să ne punem noi este cum să evităm utilizarea ilegală a acestor năvoade și, practic, asta ar trebui să uh, realizăm și anume să modificăm propunerea venită de la comisie și să o restructurăm, să o refacem din temelii. Pentru noi e foarte greu de făcut acest lucru. Uh, Fi drăguț, nu, nu mă întreb, nu, te, nu, ai, nu poți să mă nu te supăra, eu sunt raportor și nu poți să-mi uh, microfon. Da, vreau doar să zic că noi suntem în stare să dăm orientare politică, o dimensiune politică. Acum, restructurarea definitivă a propunerii e cam greu de făcut din punct de vedere juridic. Merci beaucoup, Renata. Mulțumesc, Renata. E bine, e bine, gata, n-am ceva. Așa e, corect, e și raportarea pe subiect, te înțeleg perfect, dar Tomașici. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu trăiesc în Croația, insula Corțula, Majoritatea trăiesc din ulei de măsline, turism, anul trecut însă nu s-au făcut măslinele și nici strugurii și acest lucru însă nu a împiedicat guvernul să adopte o lege, uh, așa cum au crezut ei de cuvință, pentru că um, am avut de desferit foarte tare, 20.000 de pescari au rămas fără pescuit pentru că așa a cerut Bruselul. Și săracii puteau să pescuiască 5 kg de pescuit cu, de pești pe zi, dar asta nu era doar o activitate artizanală, era și o atracție turistică și ne trăim din turism și acest lucru contribuie la pescuitul INN de fapt și de aceea aș vrea să îmi spuneți cam um, cât de mult influențează acest tip de pescuit uh, ce se întâmplă în UE. Vorbim despre pescați care, săracii vor și ei să aibă din ce trăi și uh, chiar sunt un pericol adus economiei europene serios. Și acum haideți dăm cuvânt domnul Paco Mastru. Gracias, președinte. Gracias, comisario. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, și eu mă număr printre cei care preferă, precum toți eh, din această comisie, să retrageți propunerea pe care a prezentat-o predecesoarea dumneavoastră referitor la aceste eh, seci în derivă. Am avut deja ocazia să mă pronunț referitor la problema din Galicia, la care ați amintit. Eh, de altfel, ministra de agricultură și pescuit din Spania, precum și autoritățile din Galicia, v-au trimis informații și v-au trimis îngrijorările lor referitor la această propunere. Și în ceea ce privește această regiune Sheito, uh, e un subiect care îngrijorează foarte mult Galicia. Dacă doriți colaborarea acestei comisii, veți beneficia de ea, dar cu siguranță atitudinea noastră va fi aceea de respingere și de uh, Uh, menținere a uh, tipurilor tradiționale de pescuit. Dacă dumneavoastră doriți să oferiți certitudine juridică persoanelor vizate, cel mai bine ar fi să retrageți uh, propunerea. În ceea ce privește acordul cu Mauritania, e un acord foarte important. Mulțumesc, Paco, spune domnul președinte. Am să dau acum cuvântul domnului comisar, după care vom mai reveni cu întrebări. Vă rog. Um. With regards to the last point by, by Milan. Mulțumesc. Referitor la intervenția lui Milan, cred că mă cheamă. Ehm, da, deci... We have go through. First of all, let me say... Vreau să vă spun uh, la început că nu cred că asta era intenția, să dăm la cap pescarilor care nu au efecte negative pe deosebire de zona Seito din uh, Galicia. În orice caz, cred că ne dorim o abordare diferențiată, însă în ceea ce privește procedura juridică este foarte importantă și avem nevoie de poziție oficială din partea Parlamentului, Parlamentul cu totul. Asta pentru că, dacă nu avem o poziție oficială, e foarte greu pentru Comisie să facă orice ar vrea să facă. După ce apare această poziție oficială, acum o să retragem cu totul, orică modificăm, orică venim cu un alt text. Nu știu, eu unul am auzit că poziția și procedura juridică necesită o poziție oficială exprimată de Parlament. Deci e o condiție sine qua non. Vreau să fie limpede acest lucru, ca să știți. În legătură cu pescuitul INN, pentru că l-am auzit de mai multe ori, vreau să vă spun că Pot să vă spun că noi facem un continuare eforturi la Comisie pentru a orienta pe mai departe statele membre, astfel încât să putem să oferim consultanță, au loc tot timpul uh, reuniuni în grupul nostru, se face schimb de bune practici în mod constant. scritul INN pur și simplu este parte a acordului de parteneriat pe care îl avem și pot să vă spun că și noi, Comisia, am inițiat și o vom face și în continuare um, relații de cooperare cu o serie de țări. Chiar în cursul dimineții pot să vă spun că am participat la o întrunire cu ministrul corean. Și exact despre asta am vorbit. Oricum, modelul e unul fericit, un model de reușite, poveste de succes. Uh, toată acțiunea împotriva combaterii INN, vorbind de țările de coastă, de țările de pavilion, de porturi și așa mai departe, indiferent unde se iau măsurile. Deci, am mai avut alte întruniri cu reprezentanții ONG-urilor și să știți că și ONG-urile uh, s-au angajat uh, la um, acest proces și am vorbit și cu industria prelucrătoare a peștelui și, și industria prelucrătoare s-a înhămat la acest demers. Deci pot să vă spun că am fost câteva de mulțumit acum două zile să văd că uh, Uh, președintele american în persoană a lansat uh, în America programul echivalent pentru combaterea INN-ului, sau cum îl spune ei. Pentru mine, ăsta a fost un pas înainte uriaș, pentru că acest lucru demonstrează foarte clar că în ceea ce privește pescuitul INN în Uniunea, uh, se vede că Uniunea Europeană este pionieră în materie. Și din punctul nostru de vedere, INN-ul Ă, iată că nu a rămas o chestiune strict europeană, a devenit un concept planetar și Comisia în continuare, repet, va ă, acționa cu hotărâre în acest domeniu. Cred că Sandra s-a referit la platformele și la setcile în derivă, ă, la setcile în derivă folosim pe platformele de pescuit și de condițiile celor care lucrează în larg. Da, condițiile de lucru sunt importante pentru că dacă vorbim de durabilitate, nu vorbim numai și numai despre durabilitatea stocurilor de pește, dar vorbim și despre durabilitatea uh, condițiilor și condițiile de viață. În legătură cu întrebarea doamnei Tomașic și ce spunea dumneavoastră despre ce se întâmplă în Croația, cred că trimiterea ca atare uh, s-a făcut la recrearea, nu știu, nu știu dacă era vorba de pescuit artizanal neapărat, dar cred că era vorba despre pescuitul de familie, nu, nu știu exact ce era, dar în tot cazul n-ar fi trebuit să fie cine știe ce mare necaz. Cred că putem discuta pe tema propusă de dumneavoastră, pescuit artizanal în insulele din Croația. În legătură cu întrebarea doamnei Aguilera, la fel, ați vorbit de toate tipurile de năvoade, setci în derivă. Ziceați că e o gură de aer proaspăt, asta mi amintesc. Da, într-adevăr, e o gură de aer proaspăt. Sper că efectul este unul pozitiv, dar e a treia lună de când am preluat mandatul în materie. Nu putem decât spera că în continuare efectele pozitive se vor resimți și să sperăm că vom găsi soluții pentru cea mai mare durere de capa noastră și anume aceste seci în derivă. Mm, nu știu ce să vă spun. Eu nu consider că omnibusul este, ne dă bătăi de cap pentru că spuneam um, așteptăm să vedem ce face și președinția, dar secile sunt o problemă, secile în derivă trebuie rezolvate. De acord. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspuns. Vreau să fac o observație. Nu vreau să fiu antipatic, din potrivă, vreau să fiu foarte simpatic, dar din câte știu eu, deci din câte știu eu, Comisia poate să retragă totuși o propunere legislativă când vrea ea, fără să ceară voie Parlamentului. De fapt, are inițiativa legislativă nu Parlamentul are inițiativă legislativă, așa că puteți retrage, nu știu, când vreți, oricând, uh, în cadrul procesului, puteți retrage o propunere legislativă. De aceea, încă o dată, cer în comisiei clar și răspicat, vă cer să retrageți propunerea. Nu vă trebuie să vă dea voie Parlamentul. Puteți lua singur această hotărâre. Dragă Carmen, asta aveam să știi. Are acum cuvântul Asucam, colegul nostru colega noastră. Comisar, sunt Mulțumesc, domnule comisar. Înainte ca domnul comisar să înțeleagă care este poziția noastră, m-am bucurat foarte mult uh, că a existat această propunere uh, cu privire, cu privire la interzicerea acelor năvoade, dar și cred, cred că și speciile marine s-au bucurat. Peștii uh, sunt organisme vii, dar și Uh, păsările reprezintă un uh, pericol pentru ele. Um, eu salut această interzicere. Speram uh, că dacă ne străduiem mai mult, am fi reușit să sprijinim propunerea respectivă. Dar am două întrebări. Puteți spune când va fi înaintat raportul cu privire la metodele de sacrificare și uh, măsurile de protecție. Apoi, uh, în prezent se sacrifică foarte uh, mult uh, exemplare de delfini și balene, deși sunt uh, protejate. Oare uciderea delfinilor și a balenelor pot fi uh, obiectivul unor uh, negocieri ale unor acorduri? păsări. Nu să deloc, bun de pești, mai puțin de păsări, dar dacă încap și păsările e foarte bine. Are acum cuvântul domnul, doamna Bilbao. Gracias, președinte, gracias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumim pentru explicații. Era vorba despre planurile multianuale de exploatare și um, când vine vorba despre aceste planuri, a spus că veți face propuneri pentru a lua în considerare și cele mai actuale uh, concluzii științifice. Însă există o problemă aici. Aș vrea să vă întreb dacă uh, pe baza celor spuse, de exemplu cele spuse legate de Venezuela, deci a precedentelor juridice, uh, vom respecta articolul 462, deci despre asta e vorba în Parlament. Legat de secile în derivă, trebuie să vedem care este cea mai bună procedură. Cred că suntem de acord în Parlament. Parlamentul vrea să se retragă această propunere. Sunteți pregătiți să faceți acest lucru, să fiți flexibili? Pentru că um, aici um, de această decizie este afectat, sunt afectați și pescarii mici din țara Basc. Și lor aceste uh, acorduri uh, comerciale trebuie să fie coerente și când vine vorba de domeniul uh, piscicol. Veți face ceva în acest sens? Uh, obrigado, Presidente. Uh, obrigado também, Sr. Comissário. Eu ponto que gostaria de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ce vreme să vă spun se întemeiază pe niște date științifice și nu știm cum stăm cu biomasa, care este biomasa în de care se calculează randamentul maxim durabil. Așadar, toate deciziile care se întemeiază Revenind însă la revenind la năvoadele noastre și la set și uh, haideți să nu încurcăm lucrurile, pentru că există și aspecte dăunătoare acestor set și în derivă, să nu pierdem uh, totuși lucrurile din vedere. Din punctul meu de vedere, um, nu mi se pare că e punct de vedere corect. Cred că este o modalitate în care putem, de fapt, să susținem cauza pescuitului INN camuflat. Da, e ilegal, dar în egală măsură acest lucru uh, este tratat și de alte acte legislative. V-aș întreba cum totuși puteți permite să aibă loc activități de pescuit ilegal? Mulțumesc, dragi colegi, și acum are cuvântul doamna Engström. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, bun venit, uh, domnului comisar Vela. Vă mulțumim că ați venit uh, la comisia noastră. Ieri am avut o discuție foarte consistentă cu privire la regulamentul legat de pescuitul INN. Se pare că Um, oamenii au fost foarte angajați în uh, elaborarea acelui regulament. A existat discuții cu privire la posibilitatea um, deschiderii acestui regulament privind pescuitul NN pentru o revizuire. În primul rând, regulamentul nu este în vigoare decât de puțină vreme și este prea devreme să avem o analiză a punctelor forte și a slăbiciunilor acestui regulament. Deci v-aș uh, ruga să lăsați regulamentul uh, în vigoare și să lăsați să funcționeze așa cum funcționează astăzi. Apoi, cu privire la planul multianual pentru Marea Baltică, din ceea ce văd eu acum, planul uh, actual nu reflectă politic, politicile politicii comune de pescuit reformate nu este în conformitate cu obiectivele acestei politici, și anume să se, menține, să se mențină stocurile de pește uh, deasupra uh, limitei care permite un randament maxim durabil. Voi da uh, cuvântul colegii mei Iaroslava? Foarte pe scurt, am o întrebare legată de um, alocarea exclusivă a drepturilor de pescuit Norvegiei și Rusiei. Uh, legat de regulamentul G87 din 2011, introdus în luna mai, în 2011, aici este vorba despre interzicerea pescuitului direct a, a, unui, a, a merluciului. În același timp, navele norvegiene sunt permise, li se permite să pescuiască eglefin în acele ape și uh, uh, se dorește o flexibilizare a regulilor. Ce a făcut Comisia pentru a reprezenta interesele statele membre în acest domeniu? Și dacă nu s-a făcut nimic, există vreo mecanism de compensație pentru operatorii care sunt afectați de aceste reglemente discriminatorii? Și încă un lucru despre secile în derivă. Știu că noua comisie a retras peste 80 de propuneri deja, două dintre ele au inclus cele venind de la, sau de la Digimare. E interesant d'avoir uh... Da, e foarte bine. Bravo ție, Iaroslav, că ai subliniat acest lucru. Chairman, thank you very much. Da, domnule președinte, Iandan, două observații foarte pe scurt. Una referitoare la secile de derivă, e o legislație nefericită și a fost foarte nefericit concepută și am primit garanții că nu se mai întâmplă. Dacă o lege tot e făcută, e bine să și corespundă scopurilor pe care trebuie să le rugească în momentul în care în Parlament și nu corespunde deloc. 1, 2, regulamentul omnibus. În acest moment facem progrese, dar pot să vă spun că există blocaje, ambuteaje. Știu că colegul nostru încearcă uh, cu disperare să ne aducă la un compromis sau dacă nu se va ajunge la un compromis există și un plan alternativ pentru că uh, avem nevoie să ne apucăm de el, să ne ocupăm de stocurile demersale. Deci e nevoie de o abordare paralelă. Trebuie să ne ocupăm de specii demersale și în același timp să încercăm să găsim o soluție și o rezoluție pentru a avea o, o um, abordare pentru această comisie. Mulțumesc. Ian, domnule comisar, vă rog, dragă Carmenu, pot să răspund acestor întrebări și apoi să și pui punctul. Okay, so Again, I, I have taken note. Încă o dată am consemnat temerile referitoare la secile în derivă cu privire la omnibus uh, în legătură cu acest uh, acest uh, problemă a Norvegiei și a Rusiei, o să încercăm să găsim o soluție pentru a putea uh, lămuri lucrurile și cred că și Comisia face eforturi. planurile multianuale din Marea Baltică, da, cred că momentan aceste planuri multianuale uh, au legătură cu ramentul maxim durabil și cu intervale prevăzute, tocmai ca să nu uh, întârziem procesul și mai cred că aceste date vor fi comunicate în martie anul acesta, revizuite, și în ceea ce privește revizuirea politicii în materie de INN, acum toate politicile sunt la un moment dat revizuite și deci trebuie să transmitem și noi informațiile noastre Parlamentului și Consiliului, dar, mă rog, în tot cazul obiectivul este să îmbunătățim situația. Și deci că am fost o întrebare. Spuneați noastră, de ce mai există INN? Pe, în ciuda faptului că noi ne străduim, acum să spus, trebuie spus limpede, nu cred că putem vreodată eradica totalmente INN-ul. E ca și cum am rezolvat problema evaziunii fiscale. Ce guvern n-ar da să rezolve problema, să reușească eradicarea evaziunii fiscale? Nu se poate. Noi o să încercăm însă să găsim o soluție. Cât privește, deci, planurile multianuale, se fac multe eforturi în acest sens și, firește, toate se întemeiază pe cele mai bune sfaturi pe care le obținem din partea comunității științifice, dar, repet, nu putem să ne ținem chiar de toate planurile acestea multianuale. Însă am convenit o soluție consultându-ne și noi cu comitetul științific în materie. În orice caz, repet, aceste planuri multianuale vor reflecta și interdicții regionale pentru aruncările mare și pentru specii demersale, obiectivul, cum s-a mai spus, fiind acela de a evita capturile um, accidentale de păsări și mamifere și facem și noi ce putem aici. legătură cu sacrificarea peșilor, nu știu ce să vă zic, am nu știu dacă e cineva aici care vrea să chinuie peștii sau păsările când merge la pescuit, deci uh, de aceea toate măsurile de precauție pe care le luăm vizează tocmai evitarea acestor capturi uh, accidentale de păsări și alte mamifere. to, to, to clarify about... Și cât privește test și în derivă, înțeleg că uh, și Comisia Envy a ieșit cu un aviz ieri, dar acesta nu sprijină în totalitate ideea retragerii și chiar există membri în această comisie care au altă părere. Acesta este motivul pentru care, după părerea mea, se impune să avem o poziție lămurită, în orice caz, ca să nu tot intrăm în detalii și ca să nu tot purtăm discuții nesfârșite, cred că e bună o discuție cu domnul președinte Cadec, așadar, de fiecare dată când uh, ne așezăm ca oamenii la masă și vorbim omenește, ne înțelegem. De aceea, pentru mine mi se pare important să fie o prioritate pentru mine identificarea unei soluții și să sperăm că vom reuși acest lucru. Da, ă, nădăjduiesc că o să găsim o soluție. Merci, monsieur le commissaire. Domnule comisar. Qui est Le commissaire? Cred că putem să-i mulțumim domnului comisar. Question, même si c'était pas... Pentru că a răspuns că am lăsat întrebările, deși n-a fost ușor, a fost repede. Mulțumesc, dragă Carmenu. Bineînțeles, ești întotdeauna binevenit în Comisia de Pescuit și o să conlucrăm împreună pe această sală atât de delicată. Mulțumesc! Mes chers amis, nous n'avons pas fini. Dragi colegi, să știți că n-am terminat cu treaba în comisie. S'il vous plaît. Că après c'est sur vous que je tape avec ça. Să știți că după o să vă dau vouă în cap cu ciocanul, nu mai dau în mașină, da? Bine mergem mai departe. Am ajuns la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se referă la prezentarea de către comisie a actelor delegate și de actele de punere în aplicare. Și doresc să vă atrag atenția faptului că avem un nou act delegat trimis de către comisie referitoare la perioada și datele, datele de inadmisibilitate. Facem de dicției inadmisibilitate E vorba de Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit, FEMP. FEMP. Parlamentul are și el un termen pentru a depune amendamente pe 17 februarie. Este acest termen și de asemenea semnalăm comisiei că înainte de expirarea termenului că am dori să mai primim o două luni în plus dacă se poate. Și uh, mai mulți membri din comisia noastră au fost invitați să uh, evalueze acest act delegat și am și redactat un text în acest sens pentru evaluarea dumneavoastră. Dacă vă împotriviți, fiți drăguți și anunțați-mă din timp pe mine secretariatul. Comisia în același timp o să ne uh, țină la curent cu actele care sunt curte elaborare și vă rog frumos, dacă aveți ceva de spus legătură cu oricare între acte, aveți ocazia să vă adresați comisiei. De aceea, de îndată, voi da cuvântul reprezentantului comisiei care o să ne și prezinte aceste acte delegate. Qui est-ce qui représente la commission? Vas-y. C'est bon. Thank you, Chair. If you already start... Mulțumesc, președinte. Deci, dacă tot am vorbit despre actul legat privind inadmisibilitatea, voi începe cu um, um, o scurt, un scurt rezumat al acestor acte delegate sub incidența MFF. Deci, uh, sunt două acte delegate care se referă la Fondul pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Unul se referă la inadmisibilitatea uh, aplicațiile și unul la costurile eligibile. Acolo s-a uh, prelungit termenul uh, până la 24 martie. În cazul inadmisibilității aplicațiilor, uh, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest act delegat nu acoperă întreaga zonă de competență, care a fost extinsă la patru puncte, A, B, C, D, 4 puncte. Se acoperă doar două dintre acestea și vom um, extinde la uh, domeniul aplicabilitate, la măsurile de aquacultură, protecție și așa mai departe. Mai sunt alte acte delegate în faza de pregătire, sub incidența fondului. Apoi uh, se vorbește despre prevederile de tranziție. Am uh, încheiat perioada de consultare pentru aceste prevederi. Adoptarea actului delegat este așteptată pentru săptămâna viitoare. Mai sunt două acte delegate din aceste trei legate de nonconformitate. Apoi uh, uh, e vorba despre o listă a acestor aspecte și uh, a, un alt act delegat cu privire la măsurile Fed Rate. Am consultat un grup de experți deja pentru 1 decembrie și celălalt cu privire la corect, discuțiile de flat rate va fi discutat cu grupul de experți pe 3 februarie. Vreți voi da acum uh, cuvântul colegului meu care se ocupa de exploatarea piscicolă din uh, Atlanticul de Nord-Est. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Acest act se referă în special la Convenția cu privire la colaborarea multilaterală în Nord-Atlantic, în special, pe scurt, NEAFC, și aici e vorba de o schemă de punere în aplicare a normelor. Această schemă de control și de uh, supraveghere are la bază un regulament 1236 din 2010 a Parlamentului European și a Consiliului, un regulament deci 1236, care uh, conține uh, amendamente ale schemei NEO, care devin obligatorii pentru Uniunea Europeană și care pot fi transpuse în legislația europeană prin actele delegate adoptate de comisie. Actul uh, care este în pregătire va amenda acest regulament uh, în corespondență cu cele spuse. Trebuie Uh, inclusă o, o legislație aici cu privire la schema care uh, se referă la activitatea de control. Documentul a fost trimis statelor membre și legiduitorului în felul 1 februarie, iar pregătirea va începe mâine cu experții naționali în grupurile de expert. Iar uh, reprezentanții Parlamentului au primit o copie a agendei. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, mai sunt colegi care vor să ia cuvântul. Nu văd nicio intervenție. Deci haideți să trecem la următorul punct. Următorul punct, numărul 11, a trebuit să schimbăm puțin lucrurile. Este acel uh, proiect de regulament pentru un plan multianual, pentru cod herring și șproț în Marea Baltică. Voi da cuvântul uh, raportorului nominalizat, domnul Iaroslav Valesa. A existat o reprezentare în 2014, în decembrie, și dau imediat cuvântul colegului uh, Valensa. Acest uh, plan pentru mai multe specii mi se pare o constituție pentru Marea Baltică și am așteptat foarte mult acest plan uh, de ani de zile deja. Permiteți-mi să mă asigur că fac tot ce stă în putință pentru a uh, evita întârzieri pe acest dosar strategic. Scopul este de a stabili un cadru pentru planul de gestiune multispecii pentru cod, herring și șprot. Acest plan sau această abordare pe mai multe specii este mult mai eficientă decât uh, gestiunea unei singure specii. Pentru că ia în considerare faptul că există interacțiuni între specii. Și cred că vom reuși să uh, tragem concluziile corecte. Acest plan ar trebui să ofere un echilibru în ceea ce privește exploatarea durabilă a acestor stocuri de pește. Și de aceea, uh, va aduce beneficii pescarilor în același timp. Planul ar trebui să uh, asigure o raportare la cele mai uh, actuale concluzii științifice cu privire la populațiile de pește respective și interacțiunile dintre diferitele specii. Am vorbit cu domnul Bernard Kuhn în cadrul unui seminar în ianuarie despre acest lucru și cred că uh, a fost o discuție de succes pentru că am putut invita mulți dintre actorii interesați acolo și uh, am putut obține informații utile. Propunerea Comisiei Europene este foarte bună în opinia mea, nu este nevoie decât de câteva ajustări fine. În acest context, aș vrea să menționez o serie de puncte. După câte știți, în Marea Baltică există aceste trei specii principale, codul, heringul și șprotul, care reprezintă peste 94% dintre capturile din Marea Baltică în ultimii ani. În plus, Marea Baltică este uh, un spațiu închis, iar uh, un spațiu endemic și uh, speciile, speciile sunt găsite acolo în mod continuu, sunt identificate acolo. Mai sunt câteva specii de pești plați și uh, putem spune că uh, există o interacțiune din cauza capturilor accidentale. Dar uh, totodată trebuie să spun că acești pești plați sunt incluși în planul respectiv. Sunt uh, pești precum calcanul, cambula, cambula de Baltică și calcanul neted. Asta este ceea ce trebuie subliniat aici. Peștii plați nu sunt decât obiectul unor capturi accidentale și uh, nu înseamnă, nu reprezintă niciun risc pentru cod, herring sau șprot. Comisia Europeană se referă la peștii plați doar când uh, vorbește despre planurile pentru cod, herring și șprot. Trebuie să mutăm accentul de la capturile menționate la capturile accidentale. Pentru că uh, semnificația acestor accid uh, capturi accidentale poate fi afectată de planul respectiv. Din păcate nu există un plan strict pentru acești pești plați. Uh, apoi uh, trebuie să ne raportăm la modul în care arată stocurile de pește și la mortalitatea cauzată de pescuit. Capturile accidentale nu ar trebui să însemne un risc în momentul în care exploatarea este corectă. Comisia trebuie să reacționeze și să reglementeze um, prin um, tehnici adecvate. Dar un lucru care trebuie spus aici, regulamentul ar trebui să fie simplu, să transmită un mesaj foarte clar și să nu însemne confuzii pentru pescari. Apoi legat de mortalitatea prin pescuit, aici uh, trebuie trecut de la X la Y și s-ar oferi o uh, abordare mai flexibilă în cadrul unui plan multianual în domeniul pescuitului. Trebuie să reacționăm la schimbările din interiorul stocurilor de pește aș vrea să sugerez să se schimbe propunerea Comisiei în care se vorbește despre o evaluare a planului după șase ani. Eu cred că este o perioadă mult prea lungă și cred că această evaluare ar trebui să aibă loc la trei ani după ce planul va intra în vigoare. Înțeleg că acest uh, plan uh, reprezintă o activitate de pionierat oamenii de știință lucrează la uh, aceste abordări uh, care cuprind mai multe specii afectate de acest plan. De aceea aș uh, propune ca perioada de evaluare, termenul de evaluare să fie scurtat la 3 ani și ca planul să fie revizuit după 5 ani. Din păcate, planul nu conține aspecte legate de o reacție mai rapidă la măsurile tehnice în cazul unor schimbări uh, bruște ale stocurilor. Singura opțiune în astfel de cazuri ar uh, impune măsuri uh, fiscale sau taxe ca singură soluție, dar nu este suficient. Deocamdată mă interesează foarte mult opiniile colegilor mei deputați, pentru că dacă ne raportăm la observațiile dumneavoastră, putem ști care uh, este, cum arată propunerile mele pe acest dosar. Uh, vom mai discuta în februarie despre proiect, iar ulterior uh, voi avea rezultatul final. Dar pentru mine este foarte limpede acest dosar. Este important să se pună în aplicare reforma politicii comune de pescuit în contextul regionalizării. Deci, iar deci planul Uh, care cuprinde mai multe specii trebuie pus în practică pentru că este specific pentru o anumită regiune. Însă aștept acum observațiile dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Merci Iaroslav. Je donne la parole. Mulțumesc Iaroslav și acum uh, au cuvântul colegii care vor să intervină pe acest subiect. Renata. Tu as voulu intervenir? Oui. Si, grazie președinte. Grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul pentru că Ulrike este raportarea din umbră și m-a rugat să adresez numai câteva întrebări. Deci, regulamentul de bază prevede foarte clar la articolul 9 că aceste planuri multianual conțin măsuri de conservare care vizează să măstreze, um, și să păstreze și să mărească stocurile haliotice uh, ținând cont de regulamentul maxim durabil. Propunerea Comisiei pentru acest plan multianual pentru Marea Baltică prevede la articolul 3 o serie de obiective, după cum urmează, obținerea și menținerea acestui MSY pentru stocurile vizate. De ce uh, de ce considerăm că mărirea acesteia nu este acceptabilă. Trebuie să respectăm regulamentul de bază care spune foarte clar la articolul 2 alineatul 2 care sunt obiectivele. Politica comună de pescuit vizează de fapt ca exploatarea resurselor biologice și marine vii să fie menținute, să fie reconstituită populația speciilor de pescuit exploatate pentru a ajunge la un randament maxim durabil. Merci Renata. Peut-être fait euh, la porte-parole de... Mulțumesc, Renata, că ești purtătoarea de cuvânt al lui și acum are cuvântul Nils. Merci, mon cher Alan. It's nice to... Mulțumesc, dragă Alain. E bine să fiu încă la Comisia Pescuit și noi suntem extrem de bucuroși să te revedem în cadrul Comisiei PEș. Da, sper că vom putea conlucra. Colegul meu, Iaroslav, a punctat deja foarte bine, multe aspecte interesante, așa că nu am să intru în detalii. Există un, uh, o noutate foarte importantă, cred eu. Marea Baltică a fost întotdeauna un bazin delicat din cauza salinității acesteia. Există acum uh, informații referitor la uh, conținutul de sare din luna decembrie și aceste oscilații în uh, salinitate afectează echilibrul viitor al Mării Baltice. Cu cât salinitatea crește, cu atât va merge mai la nord codul. Și acest lucru, încă o dată, își va lăsa amprenta asupra echilibrului cu stocurile de hering și șprot. Iaroslav a vorbit de peștii plați. Principala hrană a peștilor plați e reprezentată de moluște, iarăși uh, numărul acestora depinde de gradul de salinitate. Avem, prin urmare, un ecosistem foarte delicat acolo dacă informațiile referitoare la salinitate, uh, poate că uh, situația chiar se îmbunătățește. Iaroslav a vorbit și despre informațiile disponibile. Domnul comisar ne-a spus că în martie vom uh, dispune de informații noi. Cred că ar fi foarte bine să ținem cont de acest lucru și având în vedere circumstanțele actuale, cred că ar fi foarte bine să le așteptăm. Iar ăsta v-a spus de asemenea că poate planul pe șase ani ar fi prea lung, pe trei ani prea scurt, ar trebui așadar să găsim un echilibru, să vedem cum putem uh, aborda aceste probleme. Ar trebui așadar să dăm dovadă de prudență aici. Sunt uh, ușor îngrijorat de formulările la care recurge comisia în scris. Pentru că diferă un pic de rapoartele noastre, de pildă referitor la articolul 5, am putea găsi alte soluții, dar am să revin cu o propunere concretă. Cred că oricum avem o bună, un bun punct de plecare și să vedem uh, încotro uh, ne va duce această săptămână și aștept cu mare interes următoarea întâlnire. Mulțumesc! Mulțumesc, Nils, pentru prezența ta și intervenția ta. Am să-i dau acum uh, cuvântul colegii noastre, Wikström. Mulțumesc, Alain. Îi mulțumesc colegului Valesa. Aș dori să încep oferind încurajări colegilor uh, din comisie de a se implica când vine vorba de acest plan de gestiune. Nu este o problemă care vizează doar colegii care provin din jurul Mării Baltice, vizează toți colegii, e un subiect foarte important. De ce? Pentru că este primul după reformă și acesta va stabili un precedent. Nu va reglementa doar uh, pescuitul în Baltică, ci va servi, bineînțeles, uh, drept uh, un plan de referință pentru toate planurile viitoare de gestiune. Iată de ce ar trebui să fie de interes pentru toată lumea, pentru toți membrii acestei comisii, nu doar pentru raportorii care provin din țările baltice. Sper, prin urmare, că mai mulți membri se vor implica în dialog. După cum i-am spus uh, comisarului deja, cred că planul propus uh, de gestiune are multe lacune. Acest plan nu reflectă ambițiile politice ale noi politici comune de pescuit, nici măcar nu dă dovadă de coerență cu obiectivele reformei. Și uh, după cum colegul Briano vorbea de Uh, menținerea stocurilor uh, la un nivel peste cel capabil de a uh, produce randamentul maxim durabil. Ce mai îngrijorător e faptul că planul e aproape vid, aș spune eu. Nu oferă decât marja de mortalitate pentru pești și nu există instrucțiuni referitor la măsurile care trebuie luate în cazul în care ceva nu merge bine. Lucru de altfel foarte important. Totul va fi hotărât de comisie prin acte delegate. Marea întrebare, prin urmare, e următoarea. Dacă considerăm că merită să dăm comisiei aceste competențe, ar fi, practic, să-i dăm un cec în blanc. E într-adevăr calea pe care dorește să meargă comisia noastră? Și având în vedere faptul că singura Uh, valoare de substanță uh, din uh, plan se referă la sunt aceste valori F, cred că trebuie să le acordăm importanța necesară. În martie se va veni cu noi cote referitoare la mortalitate, dar bineînțeles trebuie să așteptăm uh, evaluarea. Din câte am înțeles, Consiliul Uh, de consultare pentru Marea Baltică dorește să aștepte uh, recomandările internaționale după ce Organizația Internațională pentru Pescuit se va fi întâlnită. Aștept, prin urmare, cu nerăbdare cooperarea cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, colegul Stereo? Da, doresc să intervin pentru că o parte din aceste Uh, puncte ridicate de antevorbitoarea mea ar fi extrem de importante pentru discuție. Da, acum cuvântul doamnei Azecamp. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Într-adevăr, sunt uh, destul de îngrijorată de acest raport. Dacă privim care este obiectivul, și anume acela de a proteja ecosistemele marine, eu am o altă părere când vine vorba de captura maximă durabilă, o părere care diferă de cea majorității din sală. Cred că de multe ori um, aici mergem împotriva principiului precauției. Știm cu toții că Marea Baltică la ora actuală nu e în cea mai bună stare. Ecosistemul a suferit foarte mult din diferite cauze, poluare, îngrășăminte, dar și suprapescuit. Cred, prin urmare, că, pe de o parte, acest raport ne va ajuta să abordăm uh, o parte din aceste probleme, dar dacă analizăm datele disponibile referitoare la Hering, sau mai degrabă lipsa unor informații complete, mă întreb dacă ar fi să includem heringul în general în uh, Baltică, ar fi o, mai degrabă o decizie chestionabilă și nu cred că ar fi foarte bine pentru Marea Baltică. Am uh, auzit numeroase comentarii din partea colegilor, dar cred că există și vești proaste. De pildă, în Baltică, multe zone sunt considerate așa numite zone moarte. Nu din cauza suprapescuitului, ci din cauza folosirii îngrășămintelor. Multe din uh, aceste zone moarte existente în Europa se află în Marea Baltică. Dacă privim care sunt uh, efectele schimbărilor climatice asupra Mării Baltice, iată un alt aspect de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc, dragi colegi, înainte de a da cuvântul comisiei, aș dori să revin un pic asupra celor spuse de colega noastră Ickstrom și să merg un pic pe acest făgaș, e adevărat, acest plan uh, referitor la Marea Baltică va fi un fel de prototip, un exemplu asupra căruia vom putea construi un standard pentru planurile viitoare. Ar fi, prin urmare, foarte important să insistăm asupra acestei afaceri. Comisia nu face prea multe. Eh, în ceea ce privește prerogativele Parlamentului, nu există prerogative pentru Parlament în cadrul codecizii, dragi colegi. Atunci când citim propunerea Comisiei, am constatat că articolele 4 și 5 definesc niște obiective țintite referitoare la mortalitate, niște uh, nivele, nivele minime pentru biomasa totul se rezumă la niște acte delegate. Totul este să respectăm uh, regulamentul de bază. Când vine vorba de uh, propunerea comisiei referitor la măsuri, acesta vor scăpa controlului comisiei și nu e acceptabil. Mă întreb dacă într-adevăr asta dorim ca și Parlament. Doream să vă atrag atenția asupra acestui punct care mi se pare foarte important și care, cu siguranță, va avea un impact uh, de, care nu poate fi neglijat asupra planurilor în anul următoare. Iată, trebuie să fim atenți așadar la aceste acte delegate conferite comisiei. Dau acum cuvântul comisiei. Bernard, tu intervii, tu vei lua cuvântul? Te rog. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi raportorului pentru activitatea deja depusă. Cred că um, s-a făcut deja foarte mult și, bineînțeles, Comisia e de acord cu cele două puncte scoase în evidență de raportor. Am încercat și noi să le abordăm și anume să punem în aplicare reforma politicii comune de pescuit și să atingem uh, un anumit grad de luare a deciziilor la nivel regional, această regionalizare, un pilon al reformei. Un alt uh, punct amintit de raportor, de fapt, uh, alte observații făcute de raportor, mi se par puncte asupra cărora, bineînțeles, putem să lucrăm, putem să înaintăm. Dacă aș alege unul, um, nașticară, dar, bineînțeles, intenția comisiei nu a fost aceea de a include pe peștii plați ca, un, ca specie făcând obiectul unui plan de gestiune, așa cum au fost cele trei amintite aici. Într-adevăr, peștii plați reprezintă o captură adițională și în propunere vorbim într-adevăr de aceste uh, capturi uh, cu caracter accidental și în ideea de bază e de a găsi o cale care să țină cont de faptul că sunt mai multe specii prinse decât doar cele care fac obiectul acestui plan de gestiune. Am înțeles că sunt multe observații făcute referitor la filosofia din spatele acestei propuneri. To be very open, we, we do not think that this is a proposal that is empty, that is not, not implementing the objectives of the reform. Aceste lucruri nu sunt uh, în conformitate cu reforma, după cum s-a spus mai devreme. De fapt, uh, reforma politicii comune de pescuit are o orientare foarte clară și uh, ea se referă la gestiunea uh, gradului de exploatare a zonelor piscicole, tocmai pentru a menține uh, stocurile la un nivel care să permită randamentul maxim durabil. Cam aceasta este ceea ce încercăm noi să facem. Uh, cred că nu are sens să redeschidem o dezbatere care a avut loc acum 2 ani în contextul reformei. Și poate că vom găsi o soluție specifică pentru această propunere. Alte delegate am încercat în acest an să impunem uh, un conținut care să țină cont de uh, caracterul regional, din câte știți, uh, acest caracter regional funcționează ca un mecanism secundar care înglobează statele membre din regiune care fac recomandări comune, care apoi sunt transpuse în legislația europeană, trebuie să se regăsească în legislația europeană, pentru că dacă nu, nu pot fi puse în aplicare. Nu există un temei juridic atunci. Și vehiculul este un act delegat. Acesta este obiectivul uh, multora, dacă nu chiar tuturora, tuturor actelor delegate. Și măsurile luate pentru a proteja peșticați reprezintă doar un exemplu în acest sens. Bineînțeles, rămâne la atitudinea legislatorului pentru a stabili cât și în ce măsură se va include în uh, propunere. Credem că în acest context actele delegate servesc foarte bine acestui obiectiv și reprezintă vectorul adecvat pentru a concretiza obiectivele acestei propuneri. Încă o dată, părerea noastră este foarte clară. Considerăm că stabilirea marjelor pentru capturile maxime durabile și ratele de exploatare pentru Uh, aceste pescării care se alinează la uh, captura maximă durabilă vor sprijini astfel uh, efortul făcut pentru reformarea politicii comune de pescuit și e de altfel hotărârea luată de Parlament și Consiliu. Mulțumesc! Domnule Fris, sincer, nu am nu m-ați prea convins cu răspunsul dumneavoastră având în vedere întrebările venite din partea doamnei Ekström și din partea mea. Mai am încă o serie de îngrijorări, <laughs> ca să nu spun multe, când vine vorba de codecizie. Vom fi extrem de atenți când vine vorba de acest subiect și ar trebui să vă spun în plus că suntem în favoarea caracterului regional, dar nu în favoarea relaționalizării. Trebuie să avem foarte mare grijă aici, la comisie. Prin urmare, ar trebui să fim foarte atenți aici și puteți să-i spuneți acest lucru comisarului dumneavoastră și domnului Evans. Am să-i dau acum cuvântul lui Iaroslav, dacă dorește să mai spună câteva cuvinte. Da, mai am câteva observații de făcut. Având în vedere salinitatea Mării Baltice, positive thing, but uh, for now we just don't have enough uh, data to uh, avem date în acest sens ca să formulăm mai multe concluzii în acest sens. Me to the scientific advice. Um, Vreau să revin la consultările științifice și o să fac tot ce îmi stă putință ca să-mi intenez activitatea pe datele științifice cele mai recente, ceea ce ar însemna că aceste date științifice de care dispun acum pe asta le voi folosi. Cine știe, poate că o să primim uh, alte avize științifice prin aprilie, prin mai, dar momentan mi se pare foarte important să lucrăm cu ce avem și de îndată ce vom primi aceste noi informații, uh, putem adapta lucrurile în consecință. Momentan însă cred că este inadecvat să așteptăm ceva ce se poate întâmpla pe viitor. Iar cât privește actele delegate, Cred că trebuie să fim foarte atenți la această chestiune și o să lucrez de aproape cu Sergiul Juridic al Parlamentului pentru a găsi o soluție adecvată, pentru că firește că ne dorim un plan adecvat și ne dorim și flexibilitate și ne dorim și o viteză accelerată, o corectă, de fapt, metată adecvată pentru lucrări. Este foarte important uh, totuși să nu cedăm din puterea pe care o avem către Comisia, mă, nu chiar pe toată așa. Da? Important este să avem și un plan adecvat. În ce privește randamentul maxim durabil, citesc acum ce scrie în preambulul propunerii și, ce să zic, că uh, ne gândim la acest randament maxim durabil, deci cred că toată lumea vrea același lucru din acest punct de vedere. În orice caz, uh, în continuare avem foarte multe de făcut. Mulțumesc. Très bien. Donc je pense que les messages sont passés. Cred că s-a înțeles, da? Termenul de depunere amendamentelor 27 februarie, vot în comisie pe 30 sau 31 martie și în plenară în aprilie, pe 2 aprilie 2015. Mulțumesc, dragi colegi! Mai mai că am terminat cu ce aveam de făcut în cursul dimineții, altfel aglomerată. Mulțumesc că n-ați plecat așa mult. Iată, ați rămas deja 4 până la sfârșit. 5, 6, 7, 8. Oh. Oricum, cei mai buni au rămas, dar numai să nu mă spuneți celorlalți ce am zis. Și mulțumesc și comisiei. Ați primit recomandările coordonatorilor? Comentarii dacă aveți? Eu cred că toată lumea e de acord. Mulțumesc. Deci, considerăm că aceste recomandări sunt adoptate și am epuizat toate punctele de pe ordinea de zi. Declar această ședință încheiată. Vă invit la următoarea ședință care va avea loc aici, în Bruxelles, luni pe 23 februarie 2015, de la 3 la 6 jumate și pe 24 de la 9 la 12 jumate și poi și după la 3 la 6 jumate. Vă mulțumesc tuturor. La revedere!